Borrell isn't in yet. Yes. Oh, he's, oh, sorry, I haven't seen him. Okay, okay. okay. Dear colleagues, good morning. Bună dimineața, dragi colegi. Dacă sunteți de acord, adoptăm ordinea de zi și trecem la punctul 3. Vom face comunicările președintelui mai târziu. E vorba de accesul la informații pentru a lupta împotriva spălării de bani, analiza amendamentelor, Emanuel Morao este raportor, s-au prezentat 52 de amendamente. Raportorul a prezentat trei amendamente de compromis. Vă dau cuvântul, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul European este mult mai activ acum uh, în ceea ce privește fiscalitatea. Avem o serie de subcomisii, taxe 1, 2 și așa mai departe și din partea Comisiei Europene. Deci asta ne arată că dacă există presiune din partea opiniei publice și o mobilizare a Parlamentului, instituțiile europene pot să fie mai uh, active și uh, e bine că Europa face progrese în acest domeniu. Este o agenda transparenței fix, fiscale care este unul din punctele cele mai importante care ne așteaptă, mai ales că uh, oamenii sunt uh, foarte nemulțumiți uh, și în mod legitim. Este vorba de o provocare a democrației și legea și egalitatea în fața impozitelor, iar ceea ce propunem noi cu modestie în acest raport, în ansamblul directivelor uh, care merg într-un sens bun din punctul meu de vedere. Există un adevărat consens pentru a partaja informații între statele membre uh, privind combaterea spălării de bani și a terorismului, a luptei împotriva terorismului. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru munca și disponibilitatea lor. Propunem uh, să garantăm accesul la informații pentru autoritățile fiscale și autoritățile de stat și să luptăm mod eficient împotriva uh, fraudei. Deci un schimb automat de informații. Textul de astăzi este echilibrat, grație muncii făcute de raportori și raportorii din umbră și asta ne-a permis ca Comisia să fie asociată la această misiune de anchetă. Un ultim punct de dezbătut între noi, uh, schimburile automate cer ca autoritățile fiscale să fie pregătite, să aibă mijloacele necesare și de aceea am propus ca până în iarna viitoare statele membre să aibă termen pentru a se pregăti. Deci, iată un text uh, echilibrat care ține cont de nevoia de egalitate fiscală, care este din ce în ce mai mare în Europa și peste tot. Mulțumesc! Și acum raportorul din umbră din partea PP-ului, domnul Van den Candelare. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt și la obiect, pentru că până la urmă la acest dosar e nevoie de concizie și vreau să mulțumesc raportorului pentru rapiditatea cu care a redactat textul. Este vorba de o modificare limitată a legislației, dar foarte importantă pentru a putea lupta uh, împotriva eludării și a evaziunii fiscale. Uh, controlele făcute și informațiile colectate sunt absolut esențiale și toate aceste informații trebuie să fie exploatate la maxim. Din punctul meu de vedere, prioritatea numărul unu ar fi ca această propunere a Comisiei să fie adoptată cât mai repede cu putință, de aceea am prezentat foarte puține amendamente susținând abordarea Comisiei. Pe de altă parte, sunt de acord că informațiile legate de uh, titularii beneficiari trebuie să fie extinsă pentru toate autoritățile. Deci, grupul nostru politic va susține acest amendament care cere ca informația și schimbul de date între autoritățile fiscale să fie făcut uh, în extenso. Mulțumesc și acum din partea grupului ECR. Doamna Rohonen. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și raportorului, domnului Morae, pentru o negociere foarte fructuoasă și pentru amendamente de compromis bine structurate. Eu consider că Uniunea Europeană creează acum un cadru foarte coerent pentru o cooperare eficientă a autorităților fiscale. Comisia sper să îmbunătățească și mai mult transparența și cooperarea între autoritățile fiscale din statele membre. Una dintre probleme a fost accesul autorităților fiscale la informațiile legate de spălarea de bani. De aceea este important să armonizăm aceste practici la nivelul UE. Am prezentat amendamente pentru a sublinia nevoia de a Uh, investiga informațiile cât mai repede cu putință, indiferent care este sursa acestor informații. Mai mult decât atât, statele membre ar trebui să fie obligate să notifice Comisia în cazul în care, dintr-un motiv sau altul, nu sunt în stare să facă ancheta necesară pe marginea informațiilor primite. Aceasta ar evita ca autoritățile fiscale să întoarcă privirea în altă parte și să nu facă nimic. De asemenea, aceste informații ar trebui să facă parte din schimbul automat de informații. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Nils Torvalds. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și raportorului, bineînțeles. Cred că am reușit să îmbunătățim un pic lucrurile, însă uh, mi-e teamă că am lăsat și multe lacune în spatele nostru. Ar fi trebuit să avem această legislație încă din 2003, când directiva bancară a intrat în vigoare pentru că aceasta a permis apariția unor cazuri precum uh, Panama Papers uh, sau alte organizații de, organizații de acest fel. Și dacă vedem uh, care este sarcina grupului de lucru pe teme financiare, am văzut că anul acesta s-a centrat pe Corea de Nord, care nu se află prea în centrul problemei. Dacă se analizează și uh, problema cazinourilor, s-ar putea ca 60% din veniturile lor să fie uh, din surse necunoscute. Motivul pentru aceasta este și dreptul de a fi uitat care se aplică la cazinouri. Deci legislația noastră uh, este contraproductivă. Există și Există și principiul precauției care este important și sper per ansamblu să îmbunătățim uh, textul și să ne aducem contribuția pentru viitor. Pentru că vom avea nevoie și de alte instrumente pentru a scăpa de toate aceste lacune legislative. Mulțumesc, domnul Viegas, poate, Guie. Molis, te rog. Da, mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc raportorului pentru o muncă excelentă. Proiectul legislativ este esențial pentru ca autoritățile fiscale să aibă informația necesară. De aceea, Parlamentul ar trebui să utilizeze acest aviz pentru a pune accentul pe elemente care pot îmbunătăți legislația și cadrul necesar în care um, operează autoritățile fiscale. Două chestiuni esențiale au fost deja incluse în amendamentele de compromis. Noi doream un schimb automat de informații în ceea ce privește directiva uh, pentru spălare de bani între autoritățile fiscale. Aceasta va spori și mai mult lupta la nivel transfrontalier. De asemenea, Comisia trebuie să aibă acces la aceste informații. Aș vrea să vă spun că am prezentat uh, și amendamente care ar putea să fie susținute de alte grupuri. La amendamentele 35 și 42 oferim autorităților fiscale posibilitatea de a face anchete și autorităților fiscale uh, naționale competența de a utiliza informația atunci când uh, o autoritate care cere informația ar putea fi implicată. E nevoie și de cooperare administrativă și, în acest sens, ar fi foarte bine ca această cooperare să ne asigurăm că se întâmplă și între autoritățile fiscale. La amendamentul 49 propunem să extindem uh, domeniul de informații la care au acces autoritățile fiscale, incluzând aici uh, și uh, informațiile din RLD, uh, directiva RLD. Aceasta pentru a spori și mai mult capacitatea de luptă împotriva uh, spălării de bani. De asemenea, dorim să cerem susținerea amendamentului 15 pe care l-am prezentat, uh, incluzând sugestia ale experților referitoare la uh, prevederi din această directivă care ar fi uh, contradictorii există a, anumite mecanisme de eludare a schimbului automat de informații existent și considerăm că oportunitatea prezentată de acest raport este esențială pentru a prezenta aceste lacune și pentru a evita slăbiciunile din directiva actuală. Mulțumesc! Domnule Tondo, mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt uh, de acord cu acordul pe care l-a prezentat uh, raportorul în acest caz. Cred că trebuie să luptăm împotriva uh, evaziunii fiscale și acordul la care s-a ajuns uh, pe care îl accept și îl susțin, mi se pare uh, important. Aș vrea să vă prezint aici un amendament uh, al meu, uh, semnat și de domnul Fernandez, amendamentul 51, care are de-a face cu subiecții pasivi ai schimburilor de informații. Trebuie să ținem cont de faptul că directiva pe care o adoptăm noi prevede că acest schimb de informații între autoritățile fiscale se referă doar la um, administrațiile fiscale și titularii principali. Însă directiva împotriva spălării de bani, care este în vigoare în UE, arată că subiecții acestei anchete uh, fiscale sunt, uh, intră într-o categorie mult mai extinsă. Uh, Doamna comisar Jorova uh, a participat ieri la o dezbatere în uh, comisie legată de Panama Papers uh, și ne-a dat niște răspunsuri față de întrebările și comentariile noastre referitoare la directiva împotriva spălării de bani. Directiva arată că ancheta nu îi afectează doar pe titularii de conturi, ci și pe alte categorii de subiecți, uh, entități uh, financiare, uh, avocați, alte categorii profesionale, deci toți actorii implicați la nivel financiar, gestionarii de fonduri, um, imobiliare și tot felul de alte fonduri. Deci, există o categorie de titulari foarte extinsă care nu este inclusă în, um, nu sunt incluși în această directivă. Dar textul de astăzi este doar un aviz. Consiliul a adoptat deja o directivă și cred că avem uh, libertate, avem marjă de manevră aici pentru a exprima mai multe puncte de vedere. Uh, deci Parlamentul ar fi bine să arate că schimbul de informații nu ar trebui să se refere doar la titularii de conturi, ci pentru toate, să se aplice deci la toate entitățile financiare. Este un element care lipsește din text și care ar fi bine să fie uh, inclus pentru a fi adoptat de Parlament. Mulțumesc! Nu mai dorește nimeni să intervină? Domnul Sani. Mulțumesc foarte mult. Două minute am întârziat un pic, mă scuzați. În ce privește acest raport, vreau să mulțumim uh, raportorului pentru că cred că a lucrat foarte bine pe acest text, atât din punctul de vedere al compromisurilor la care s-a ajuns, cât și tipul de vedere al conținutului propriu-zis. Așadar, cred că este un mic pas înainte către o mai mare transparență și pentru o luptă mai eficace împotriva spălării de bani. Deci, este ceva bun, pozitiv și sperăm că votul de mâine va confirma această tendință pozitivă, pentru că, efectiv, raportul uh, conține o serie de elemente foarte importante care îmbunătățesc situația din punctul nostru de vedere. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte cereri de intervenție dau cuvântul uh, domnului raportor Morel. Uh, mulțumesc foarte pe scurt. Într-adevăr, mm, avem, iată, un fel de unanimitate aici, la noi, în această instanță. Zani a spus că este un pas mic înainte. Da, nu am vorbit nici eu despre vreo revoluție cu acest raport raport pentru aviz, așa cum ați rămțit, domnule Atondo, dar este un pas mic care apoi va fi urmat de un pas mai mare în viitor și este exact ceea ce așteaptă de la noi alegătorii europeni. Uh, și toate argumentele care au fost expuse aici uh, de colegul uh, Iori Ghiatondo mi se par foarte nimerite și, de fapt, tot ce s-a spus aici sunt lucruri juste. Să sperăm că mâine votul va fi cât mai bine realizat pentru a arăta că Parlamentul, instituțiile europene sunt în prima linie pentru a lupta pentru justiția fiscală. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Votul are loc mâine. Putem să trecem la următorul punct, spune domnul președinte. Ok, so we make five minutes suspension. 5 minute de pauză, așteptându-l, așteptându o pe doamna raportor. Are dreptate, trebuia să intervină la 9 jumate. Deci, 5 minute de pauză, vă rog. So we start now our point for the agenda. Trecem uh, la următorul punct. Anul, uh, raportul anual uh, Uniunea Bancară 2016, doamna Hubner, Danuta este raportor, așadar, și aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Am hotărât în acest raport să regrupez uh, aspectele în funcție de pilonii respectiv din cadrul Uniunii Bancare. Mi s-a părut că așa ar fi mai logic să structurez lucrurile dincolo de problema rezoluției bancare și a problemelor de asigurări, dar m-am concentrat foarte mult pe partea de garanții sau pârghii fiscale din cadrul Uniunii bancare. Mi s-a părut că este o chestiune care trebuie să fie menționată Uh, în importanța sa. Și apoi, această chestiune, pe de altă parte, aparține unui cadru juridic uh, diferit și deci să fie să tratată separat această chestiune, am hotărât. Vă amintiți că în ce privește fondul rezoluției unice în considerente, în momentul în care s-a exprimat acordul guvernamental, s-a vorbit despre acel fiscal backstop, de asemenea, am avut uh, acele prevederi legate de liniile de credit uh, deschise între statele membre și legătura lor cu fondul de rezoluție. Sunt lucruri care s-au discutat în septembrie, dar am înțeles că uh, în continuare se va discuta între statele membre și mecanismul de stabilitate la acest nivel așadar, dar în anii următori nu procedura ordinară legislativă va guverna aceste aspecte pe care tocmai te le-am menționat. Ce privește supravegherea sau supervizarea, m-am gândit că creditele neperformante merită să fie în atenția noastră a Parlamentului pentru că avem nevoie în continuare de acțiuni hotărâte, urgente, în acest domeniu uh, pentru a consolida cadrul legat de insolvență în statele membre, dar și pentru a vedea cum să stimulăm mai bine creșterea, astfel încât să existe tot mai puține credite și împrumuturi care se transformă în credite neperformante. Al doilea aspect important și care merită să fie subliniat în contextul supravegherii se, legea, se leagă de finalizarea Basel 3, sau cum am dorit să numim acest aspect. E vorba de cât de obligatorie trebuie să fie uh, normele internaționale în raport cu propriile noastre modele europene și asta apare și în raport. Consider personal că aici ar trebui să ne străduim să avem un nivel internațional uh, Uh, cu reguli de joc echitabile în acest domeniu, unde să respectăm norme internaționale, Standarda internațională așa ar trebui să fie tendința, dar ne teamă pe undeva că normele internaționale și regulile materiei ar putea să nu se potrivească contextului nostru european și atunci ar trebui să încercăm să putem să le influențăm în condițiile în care Eh, sau în momentul în care aceste norme sunt pregătite și nu de-abia în momentul în care statele membre sunt tentate în momentul transpunerii să nu prea le respecte. Deci asta ar fi ceva periculos. În ce privește modelul intern, m-am concentrat mai ales pe ideea de a avea norme comparabile, eh, pentru că autoritățile de supraveghere trebuie să poată să se descurce în acești hățiși, deci e nevoie de ceva comparabil pentru a putea ca autoritatea de supraveghere să poată să uh, supravegheze. Pe asta m-am concentrat și atunci să se reducă variabilitatea, dar și să avem o abordare mai standard pentru mai multă credibilitate. De asemenea, am menționat uh, dimensiunile uh, dimensiunile datelor contabile și asta am uh, datelor contabile și pe asta m-am concentrat. De asemenea, am cerut în acest raport și având în vedere reforma Basel să nu se crească cerințele de capital Asta să apară în raport, așadar. Și apoi, al treilea aspect legat de pilonul supraveghere se leagă de recomandările de anul trecut. Din rapoartele de anul trecut, în acele aspecte care nu au fost încă um, menționate, anul acesta e vorba de recomandări legate de Um, deținătorul uh, principal pentru cerințele de capital, precum și acele opțiuni și marjă de manevră naționale. BCE a lucrat mult în acest sens, dar cred că acum Comisia trebuie să preia ștafeta și să vedem ce putem să facem aici, ce să menținem și ce să ștergem, să eliminăm din sistem încă o dată subliniez, e nevoie de o armonizare a opțiunilor și marjei de discreție sau mm, manevră pentru a uh, nu perturba prea mult piețele. Deci aceste recomandări sunt menținute și sunt deci, reiterate. Apoi, tratamentul prudențial al expunerii datoriei suverane Cred că aici încă nu am rezolvat suficient lucrurile, trebuie să ne străduim. În continuare. Bineînțeles că există multe modalități de a schimba abordarea uh, datoriei suverane și știți că Comitetul de la Basel s-a plecat asupra acestui aspect de ceva vreme încoace și probabil că inteligent ar fi să așteptăm și să vedem în ce direcție se îndreaptă aceste recomandări de la Basel, dar avem și noi dreptul, bineînțeles, să ne exprimăm propriul aviz. Cât privește rezoluția băncilor, m-am bucurat că anul acesta nu e nevoie să vorbim despre transpunerea BERD, pentru că deja în jurnalul oficial urma să apară această mențiune cred că deja i-a apărut. De asemenea, încă vreo două, trei aspecte demne de menționat și care apar în raportul meu. În primul rând, tot ce înseamnă implementarea unui cadru pentru a asigura credibilitatea sistemului și interacția interacțiunea cu regimul ajutorilor de stat. Aici trebuie să fim foarte atenți. Pentru că tocmai ideea era ca prin acest sistem să nu mai avem o situație în care contribuabilii să bagă mâna buzunar pentru rezoluția bancară, cum s-a întâmplat până acum, deci să vedem și posibile conexiuni cu regimul ajutoarelor de stat. Deci asta e demn de menționat. Apoi, domnul președinte îndeamnă, îndeamnă pe doamna Hubner să termine. Da, uh, apoi ierarhia uh, cererilor și aici, sau claims, și aici trebuie să fim atenți, să fie mai multă armonizare, și să vedem cum putem să subordonăm datoria, uh, mai ales după ultimele declarații ale domnului Kenny, care a spus că o simplă declarație nu e suficientă. Poate că ar trebui ca Consiliul și Comisia să lucreze pentru o poziție comună și tot așa la rezoluție mai menționăm uh, transpunerile standardelor și normelor în materie și combinația între Eberde și Tila. În orice caz, lucrăm pe toate aceste fronturi. Nu știu, în acest raport nu, nu avem uh, veleități legislative, dar a trebuit să menționez totuși și să listez toate aspectele cele mai importante aici și care ne vizează direct și apoi prima întâlnire cu uh, raportorii din umbră și secretariatul ne-a ajutat. Ne-am hotărât acolo, așadar, să avem un tabel care să compare recomandările de anul trecut cu acțiunile și măsurile întreprinse, într-adevăr, de comisie de atunci încoace, pentru a putea să monitorizăm și să înțelegem modul în care recomandările noastre sunt sau nu sunt respectate de comisie. Deci un exercițiu util, zic eu. Și apoi, în general, să vedem dacă munca noastră, în general, este luată în calcul sau nu. Mă scuzați, domnule președinte, am terminat, m-am lungit un pic. Mulțumesc foarte mult! Din partea raportorului din umbră, doamna Delvo. Mulțumesc foarte mult! Vreau să mulțumesc Danutei Hübner și să o felicit și pe ea și secretariatul pentru că ne-au oferit un raport uh, bun, care e foarte bine și clar structurat, deci lizibil și atinge principalele aspecte importante ale acestei uniuni bancare. Sunt de acord cu majoritatea declarațiilor conținute în acest raport și, de asemenea, am senzația că am parcurs uh, o bună bucată de drum în acest proces de înființare a um, Uniunii Bancare, dar fără a diminua sau uh, a spune că nu s-au făcut prea multe, trebuie totuși menționat că încă nu am terminat acest proces, mai sunt multe de făcut, progrese de realizat. Unii spun că Uniunea Bancară există. Eu nu pot pe deplin să fiu de acord cu această afirmație. Apoi, în ceea ce privește Uh, um, 80's, uh, am niște rezerve față de ce spuneți aici. Nu știu dacă suntem într-adevăr capabili să, să măsurăm așa cum trebuie riscurile. Dar uh, nu cred că am reușit încă să înființăm ADIS, pentru că e vorba de stabilizarea EDIS, nu e vorba de stabilizarea sistemului nostru, care încă nu s-a realizat. În orice caz, voi prezenta amendamente care vizează interacțiunile între autoritățile europene și uh, autoritățile naționale, apoi uh, tot ce înseamnă consolidarea supervizării prudențiale și apoi uh, securitatea cibernetică, un aspect care devine din ce în ce mai pregnant. Ne-am întâlnit cu raportorii din umbră uh, și sprijin ce a spus uh, Giggold, și anume să fim atenți la ce am spus în raportul de anul trecut, ca să existe așa o continuitate uh, uh, acestei monitorizări a evoluției Uniunii Bancare. Deci, ca să avem așa o viziune a ceea ce s-a întâmplat și a ceea ce ne așteaptă. Și, în sfârșit, vreau să vorbesc despre calendar, deoarece am înțeles că s-a amânat cu o zi data limită de depunere a amendamentelor și mă gândesc că în condițiile în care așteptăm uh, propunerea Comisiei privind TIL, atunci nu știu în ce condiții putem să finalizăm raportul nostru și poate că ar trebui să modificăm calendarul procedurii noastre în acest sens. Acestea fiind spuse, așteptă cu nerăbdare să continuăm uh, cooperarea noastră fructuoasă cu, raportorii din um- cu raportorul, cu raportorii din umbră de asemenea. Mulțumesc foarte mult din partea ECR, domnul Ben Lucan. Mulțumesc Domnul Lunes, care este raportor din umbră din partea noastră, își transmite scuzele, nu poate să vină aici astăzi, dar vreau să citesc declarația sa. El mulțumește raportarei pentru proiectul de raport și consideră că majoritatea grupelor politice ar putea să lucreze pe acest text în ansamblul său. Însă, raportul ar trebui să-și modifice structura el se referă la cele trei, eh, acei trei piloni ai unii bancare. Este logic, însă anul trecut am avut o secțiune separată legată de acele uh, garanții fiscale comune. Pentru că este foarte clar că în uh, Uh, acest aspect acum apare uh, numai la mecanismul de rezoluție bancară și nu ca raport, ca um, aspect separat. Se ignoră faptul că, de fapt, toate măsurile fiscale sunt de domeniul național și dacă ar putea să existe aceste forme uh, de uh, garanții uh, backstop fiscale, ar trebui să întâmple asta pe plan național și nu european. Și BCE și BEI au realizat niște teste, stress test bancare, care nu apar deloc ca rezultate în acest raport. Vom depune amendamente. De asemenea, ne place ideea că se vorbește despre expunerea datoriei suverane, ar trebui, ar trebui să menționăm și aici mai multe, ca și pentru creditele neperformante. Cât privește pilonul 3, avem uh, idei, buni în raport, idei bune în raport, dar ar trebui să fie cumva limbajul îmbunătățit. Și tot așa să se spună mai multe despre EDIS. Domnul Lunes uh, îmi spune că dorește o cooperare bună cu raportorul și cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you uh, for the ALDE group. Uh, I... Mulțumesc. În numele ALDE nu văd un uh, vorbitor. Prin urmare, îi dăm cuvântul domnului Palimonis în numele UE. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul nostru din umbră, McCarthy, nu este prezent, prezent prin urmare mă rugat să-i prezint abordarea. Vrem să mulțumim raportorului pentru eforturile depuse. Structura raportului este una echilibrată și pune accentele potrivite. Salutăm faptul că în raport se spune clar că problema too big, too big to, to fail trebuie să fie în continuare discutată. Considerăm că acest subiect trebuie să fie chiar esențial în raport, pentru că reprezintă o problemă sistemică. Raportorul uh, menționează de asemenea uh, creditele neperformantă, într-o manieră generală și ne-am dorit ca raportul să vină cu, probleme, cu soluții specifice la această uh, problemă. De asemenea, considerăm că în raportul anual ar trebui să se includă informații clare cu privire la impactul uh, punerii în aplicare a mecanismelor Uniunii Bancare. De asemenea, vrem să vedem cum anume reacționează aceste mecanisme la realitățile cu care se confruntă. Haideți să luăm exemplul Deutsche Bank. Acest uh, exemplu se pretează și la problematica too uh, big to fail, cât și la instrumentele uh, care stau la dispoziția BCE pentru supraveghere. Uh, s-a considerat, se consideră că Deutsche Bank este una dintre cele mai periculoase, între ghilimele, bănci la nivel uh, uh, mondial. Financial Times, de asemenea, a considerat această bancă ca fiind, din punct de vedere structural, slabă și îndepărtată de standardele acceptate de uh, celelalte uh, bănci. Acest exemplu din lumea reală, iată, ne arată cât de importantă este adresarea problematicii too, be, too big to fail. Vedem care sunt uh, problemele conexe legate de ex, expunerea băncilor la creditele neperformante. Considerăm că o, o cooperare și o supraveghere eficientă sunt singurele măsuri pe care le avem la dispoziție pentru a elimina astfel de pericole. Cu siguranță pilonii Uniunii Bancare vor fi testați de către realitate și se prea poate ca acești piloni să se dovedească a fi slabi. Nu e sigur că mecanismul unic de rezoluție ne va ajuta să depășim pericolul prăbușirii unei bănci mari europene. Prin urmare, s-ar putea să fie necesară o reformare a instrumentelor BCE și a instituției pe ansamblu. În momentul de față, BCE-ul nu pare a fi capabil capabilă să reacționeze la o criză bancară majoră și Parlamentul trebuie să țină cont de lucrurile acesta. Uh, Sper că putem folosi acest uh, raport pentru a articula opțiunile eurodeputaților uh, și pentru a lua deciziile potrivite pentru uh, viitoarele crize. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Gigolt, în numele verzilor. Dezbaterea aceasta este ușor ciudată. Dar uneori și ciudățenile și-au rostul lor. structura și uh, accentele puse de raportor sunt cele corecte. E momentul acum să îmbunătățim această structură. Multe dintre lucrurile pe care le-am comentat anul trecut în cursul raportului sunt în continuare valabile. Din, din uh, perspectiva mea, în discuțiile noastre de acum, uh, ar trebui uh, să folosim răspunsurile pe care le-am primit pe parcursul anului la toate întrebările pe care le-am pus anul trecut. Uh, din păcate însă, răspunsurile primite din, uh, din partea instituțiilor uh, abilitate sunt incomplete. Să răspundă la întrebările mă rog, pe placul lor uh, și sunt lăsate la o parte problemele mai sensibile. Tocmai de aceea trebuie să ne, mai, să ne luăm mai în serios și uh, trebuie să revenim la toate punctele acelea pentru care nu am primit uh, un răspuns valabil. Sper că secretariatul uh, va proceda în felul acesta și în cazul raportului acestuia, dar și în cazul altor rapoarte. Spre exemplu, raportul Gular, care se referă la Basel și instituțiile uh, uh, financiare. Raportul privind Banca Europeană de Investiții a primit de asemenea reacții incomplete din partea forurilor abilitate. Trebuie să ne asigurăm că întrebările noastre își găsesc răspunsul din partea comisiei și să nu începem, prin urmare, în fiecare an totul de la capăt, de parcă nu ne-am mai fi ocupat de tema respectivă. Prin urmare, cer secretariatului și uh, colegilor să insiste pe caracterul sistematic al informațiilor primite. În ceea ce privește substanța, mai există niște subiecte noi care nu au fost uh, incluse în raportul trecut. Spre exemplu, în cadrul uh, testelor de rezistență am văzut că se acordă un tratament special a uh, băncii Deutsche Bank. Din punct de vedere european, așa ceva ar trebui să fie inacceptabil. De asemenea, s-au acordat niște privilegii naționale altor instituții bancare. Deci, din punctul meu de vedere, EBA nu poate neapărat controla absolut uh, toate privilegiile acordate la nivel național în cursul testelor de rezistență. Și noi ar trebui să ne asigurăm că aceste teste de rezistență sunt aplicate într-o manieră uniformă. După aceea mai avem și problema uh, transparenței dezechilibrate. În cazul băncilor de care se ocupa EBA, transparența a atins cote înalte. Dar în cazul băncilor în care, care au fost vizate doar de, pro, de, de Uh, procese interne la nivelul uh, BCE, ei, în cazul acestora, transparența nu a atins aceleași cote. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că testele de, de rezistență sunt aplicate uniform în întreaga Uniune Europeană și sunt aplicate în același fel uh, când vine vorba de transparență și privilegii. Un alt subiect pe care consider, trebuie, consider că trebuie să-l subliniem este uh, uh, chestiunea prudențială reprezentată de lipsa de protecție a consumatorilor. Știm că BCE-ul are un mandat limitat, dar nu e normal ca supraveghetorul să nu obține informații legate de eventuale legături între bănci și uh, diferite activități criminale sau uh, Uh, activități care nu respectă standardele de protecție a consumatorului. Deci avem o serie de instrumente, dar ne confruntăm cu obstacole politice în cazul în care anumite instrumente sunt deținute de categorii sensibile din uh, uh, populație. Am văzut asta în cazul Italiei. Deci consuma, uh, protecția consumatorilor are de-a face cu subiectul acesta. Uh, Anul trecut, doamna König ne-a promis o, că va crea o listă de probleme cu care se confruntă băncile la nivel național și la nivel european. Ei bine, lista asta încă nu am primit-o. Um, lista este de dorit dacă ne dorim ca sistemul nostru de re- rezoluție bancar uh, să fie într-adevăr eficient. Mă tem că în continuare uh, autoritățile se grăbesc să ajute în cazul anumitor active și, uh, de asemenea, încurajează comerțul cu instrumente financiare uh, cu țările terțe. Ori chestia aceasta nu este neapărat acceptabilă s-ar putea ca genul acesta de activități să ofere avantaje suplimentare unor uh, paradisuri fiscale. Bineînțeles, vom veni cu noi amendamente, vom continua să colaborăm uh, cu toți colegii, bineînțeles, pe temele acestea. Mulțumim, domnul Vali. Si, grație. Mulțumesc foarte mult. Vorbesc uh, numele uh, din umbră, Vali, care nu poate să fie aici în numele grupului nostru. Vreau să mulțumesc uh, doamnei raportor și ne dorim să cooperăm foarte bine în cursul discuțiilor ulterioare. Când vom discuta amendamentele, cred că sunt multe de făcut, după părerea noastră, pe acest raport. Care este ideea? dacă mă uit ce e scris în raport și dacă pe de altă parte mă, mă uit în ce stare se găsește sistemul bancar european, găsesc multe diferențe între expunerea teoretică din raport și realitatea de pe teren. Iar acest raport, după părerea mea, ar trebui să fie o ocazie pentru a spune cu claritate ce nu funcționează în proiectul Uniunii Bancare și ce nu a mers uh, în ultimii ani, pentru că cu siguranță sunt lucruri care nu au mers așa cum trebuiau să uh, meargă sau au funcționat prost. Am avut performanțe proaste ale sistemului bancar și dificultăți care nu sunt concentrate în anumite zone, ci sunt destul de difuze și cunoscute de toată lumea. Și este păcat, așadar, că nu există o critică a modului în care mecanismul de supraveghere bancară nu și-a făcut treaba, pentru că în ultimele luni de funcționare s-a dovedit că el nu merge bine, că are multe probleme și nu este în stare să definească și să verifice așa cum trebuie marea majoritate a riscurilor pe care astăzi sistemul bancar european uh, conține, reflectat în uh, bugetele sale respective și iată, nu s-a făcut o critică a modului în care s-au făcut testele de fiabilitate ale băncilor și nici uh, acel quality review, lucruri care trebuie să fie um, atent realizate, de ce, um, analizate de ce nu au mers aceste teste și de ce nici piețele nu au reacționat așa cum uh, Uh, doreau să uh, conform EBA și al SSM și apoi riscurile reale, așa cum s-a văzut cu Deutsche Bank, sunt riscuri semnificative care pot să submineze stabilitatea sistemului bancar european, punând în pericol existența însuși, însăși a acestui sistem. Deci nu vorbim aici despre uh, ceva minor, apoi nici uh, uh, Verde nu a fost supus criticii, nici el nu a mers așa cum trebuie. Uh, nu s-a eliminat riscul de bailout care persistă, nu se elimină nici riscul uh, faptului că contribuabilii sunt cei care iarăși vor băga mâna în buzunar pentru a salva eventual băncile și că sistemul actual, de fapt, nu aduce stabilitate, ci din potrivă, mai multă volatilitate. Și aici trebuie să existe o analiză mai profundă, după părerea mea, și când vine vorba de eficacitatea acestor uh, măsuri tip uh, tampon fiscale. Apoi, s-a menționat aici faptul că astăzi Uniunea Europeană, așa cum este ea concepută, nu rezolvă problema acelor too big to fail, băncile prea mari pentru a da faliment. O mare problemă aceasta. Pentru că este foarte clar că sistemul bancar uh, european uh, și-a revenit un pic, într-adevăr, după criza financiară de la, din 2008-2009, dar uh, datoriile din sistem în continuare sunt foarte mari și aici trebuie să reacționăm. Și apoi, cât privește sistemul de asigurări și garanții comune uh, pentru uh, depozite bancare, care ar trebui să fie o parte structurală a pilonului, unul dintre pilonii unii bancare, eu cred că aici ar trebui să stăm și să ne gândim, să învățăm din greșelile trecutului care au existat în conceperea acestei uniuni, ban uniuni bancare și ne trebuie un instrument care chiar să reducă riscul în interiorul sistemului, care să facă ca acest sistem bancar european să fie mai stabil pur și simplu. În caz contrar, ne vom trezi că avem un instrument uh, inutil amorf care uh, uh, pur și simplu este contraproductiv și care permite uh, unei, unei, unui mic eveniment să vină și să răstoarne tot sistemul. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la procedura Catch the Eye. Îmi dau mie cuvântul pentru prima intervenție. Vreau să-i mulțumesc Anutei pentru raportul ei, asta în primul rând. După aceea, personal, consider că raportul este unul de calitate. Sunt de acord cu multe dintre cele scrise aici. Dar, pe de altă parte, ținând cont de faptul că suntem singura instituție democratică care se ocupă de supraveghere, am uh, impresia că e nevoie de mult mai multă atenție în uh, activitățile noastre. Am decis anul trecut să, să fim mai activi, să uh, cerem mai multe detalii despre problematicile operaționale, despre problematicile administrative, despre maniera în care competențele sunt uh, împărțite între diferitele uh, foruri. Uh, des, urma să evităm dubla raportare, uh, urma să ne asumăm responsabilitatea de a verifica uh, proporționalitatea acordării creditelor. Deci, uh, Există mm, o mulțime de aspecte pe care anul trecut decisesem, să le includem în uh, efortul nostru de supraveghere. Prin urmare, uh, consider că și pe viitor uh, trebuie să, să fim la fel de detaliați în raportul nostru. Acum, în ceea ce privește subiectele relevante din punct de vedere politic. Cred că trebuie să uh, ne asigurăm că strategia de supraveghere este una de calitate. Mi se pare că diferitele directorate generale care se ocupă de diferitele bănci nu sunt suficient de bine interconectate. Ah, și asta, bineînțeles, are un efect asupra strategiei de supraveghere. Noi spunem întotdeauna că este, există o nevoie de consolidare a sectorului, avem o problemă de uh, lichidități, etc. Dar mi se pare că uh, diferitele directorate generale au atitudini și strategii diferite. Unele se ocupă de mm, acțiunile prudențiale, altele vor o mai mare con- consolidare și uh, se ajunge până la urmă la abordări care intră în conflict unele cu celelalte. Prin urmare, prin urmare, consider că și subiectul acesta ar putea să fie inclus în raportul nostru, la fel ca și proporționalitatea. În ceea ce privește informațiile primite, am putea fi de acord cu detaliile sau cu uh, numărul de detalii primit, uh, dar uh, eu uh, consider că până la urmă a fost un nivel suficient. După aceea, în ceea ce privește uh, pilonii, celor, pilonii Uniunii Bancare, da, la pilonul 2 ar putea să existe probleme, în special în ceea ce privește cadrul MREL. În ceea ce privește transparența, sunt de acord în mare cu Sven, pe lângă problemele macroprudențiale pe care le-am uh, Uh, inclus în raportul precedent, uh, poate că niște informații suplimentare n-ar uh, strica. În ceea ce privește pilonul referitor la rezoluție, cred că ar fi important ca cât mai repede cu putință să rezolvăm problema acestui sistem de garantare a depozitelor. E important uh, ca această acest uh, sistem să fie clarificat. Uh, în momentul de față știm prea bine că există un, un nivel obligatoriu de garantare a sistemelor care mai apoi este dublat de diferitele, la nivelul diferitelor state membre. Nu cred că această dublare este neapărat uh, cea mai potrivită, deci voi depune amendamente pe, pe tema aceasta și sunt sigur că și alți colegi o vor face. În ceea ce privește expunerea suverană, sunt dispus să fiu de acord cu faptul că genul acesta de active nu sunt neapărat cele mai sigure cu putință. Sunt de acord cu aliniatul în care se vorbește despre o analiză cost-beneficii a genului acestuia de uh, active. Eu cred că trebuie să trecem aici uh, de la discuția ideologică la o discuție pe tema testelor uh, cost-beneficii, trebuie să ne asigurăm că genul acesta de, de investiții, genul acesta de uh, Uh, active este cât mai sigur cu putință prin inter- și cum ne putem asigura de lucrul acesta prin intermediul unei analize, analize cât mai eficiente cu putință. Deci, iată, lucrurile acestea sunt, uh, sunt importante, dar oricum temele acestea sunt deja trecute în Basel 3 și până la urmă Uniunea Europeană este obligată să, să, să transpună diferitele dispoziții din Basel 3. Da, ce vroiam eu să, să subliniez, uh, vreau să subliniez că discuțiile pe temele acestea ar trebui să fie unele mai degrabă pragmatice decât ideologice. Uh, următorul vorbitor? Nu mai există alte persoane înscrise la cuvânt? Bine, atunci, Danuta, ai cuvântul. Mulțumesc. În primul rând vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care au uh, citit propunerea mea. Știm cu toții că la prima redactare a raportului, uh, raportorul trebuie să respecte anumite limite uh, și are de ales între a detalia mai multe subiecte sau a pune accentul pe doar câteva. Și ar trebui să, să sau acestor uh, obstacole am fost și eu expuse și expusă și bineînțeles așteptam amendamentele dumneavoastră care urmau să mm, extindă până la urmă domeniul de, domeniul de aplicare a raportului. Eu cred că trebuie să înțelegem că raportul acesta nu este un raport cu privire la uh, stadiul um, în care se află Uniunea Bancară în 2016. Uh, trebuie să vedem, uh, și asta vom vedea cu siguranță cu raportorii din umbră, cât de departe trebuie să mergem cu analiza noastră asupra sistemului bancar în, în acest an. După aceea, ECR-ul punea o întrebare pe tema acestui backstop fiscal, mecanism fiscal de siguranță care ar trebui să devină parte integrantă a acestui raport. Eu cred că, bine, ar trebui să ne concentrăm pe cei trei piloni ai Uniunii Bancare, uh, Um, și să fim conștienți de faptul că în fiecare an vor apărea noi și noi teme pe lângă acești trei piloni care ar trebui să fie uh, menționați în raport. Deci, poate că acest aspect pus în discuție de ECR este unul, uh, unul uh, unul interesant, un, un aspect pe care l-am putea, într-adevăr, de ce nu, include aici, uh, da, bine, asta vom mai stabili la, raportorii din, ă, la întâlnirea cu raportorii din umbră. După aceea, administrația sau structura administrativă a Uniunii Bancare este un alt subiect pe care trebuie să ne aplecăm at- atenția. Am menționat lucrul acesta astăzi. Avem uh, arhitectura SSM însă a acestui comitet, a acestui sistem uh, unic de supraveghere, subiectul acesta este menționat în, uh, în raport. Mai am și alte detalii legate de arhitectura Uniunii Bancare, am putea suplimenta aceste detalii, e drept. Acum să trecem la calendar, Un alt, o altă temă foarte importantă. Secretariatul ne-a propus un calendar pe baza sau pornind de la volumul nostru de muncă, pornind de la, ce știu eu, planificarea ședințelor. Am încercat să vedem uh, cum anume putem păstra uh, data stabilită pentru vot, uh, dar în același timp cum putem extinde termenul limită de depunerea amendamentelor. Ei, am reușit să găsim o soluție, avem o zi și jumătate în plus pentru depunerea amendamentelor și dacă respectăm acest termen, vom putea vota la timp și nu în vară, în plenară, acest uh, uh raport. Îi drept uh, că trebuie să ținem cont și de informațiile pe care le vom primi în curând din partea Comisiei cu privire la CRR. E drept că informațiile acestea ar trebui să fie incluse în raportul nostru. Nu-mi doresc însă o, o extindere a termenului de depunere a amendamentelor dincolo de această zi și jumătate în plus, pentru că această amânare nu ne-ar mai uh, acorda posibilitatea de a vota în plen raportul la începutul anului viitor. Oricum, vă mulțumesc mult de tot, sper din tot sufletul că vom avea o colaborare strânsă pe tema aceasta uh, și pe viitor. Mulțumesc, uh, Danuta. Am verificat aici cu Claudia. Înțeleg de ce nu îți dorești o amânare, în special a votului uh, în plenară, care acum e planificat pentru februarie sau martie. Dar am putea totuși să ne gândim uh, la posibilitatea de a discuta amendamentele în ianuarie, nu pe 8 dec- decembrie. Da, am văzut într-adevăr că există această posibilitate. S-ar putea găsi un slot în ianuarie, dar bine, vom mai putea, va, va mai trebui să verificăm asta. Deci îți înțeleg argumentele, dar îi înțeleg și pe cei care doresc uh, altceva. Și tocmai de aceea îți propun să facem niște verificări uh, tehnice pentru a vedea cum putem face pentru a mulțumi pe toată lumea. Deci martie să fie votul în uh, plen, asta rămâne bătută în cuie și după aceea vom încerca astăzi să aflăm dacă putem sau nu uh, muta acest termen de depunere a amendamentelor. Dacă ești de acord, bineînțeles. Bine, mulțumesc. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi.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 Okay, one is just a reminder of a number of meeting, econ-related meeting. Avem o întâlnire care are legătură cu Econ săptămâna aceasta, dar bănuiesc că ați primit toate informațiile și sper că ați uh, citit cu atenție aceste informații. Deci nu are rost să repet ce vom face săptămâna aceasta. Al patrulea uh, dialog uh, politic uh, a avut loc pe 4 noiembrie. Colegiuitorii și comisia au dezbătut cea de-a șaptea schemă pentru angajați, limite în zone rurale și anumite um, aspecte la nivel european. Și s-au făcut progrese și s-a ajuns la un acord preliminar pe anumite chestiuni. Cel de-al cincilea trialog va avea loc pe 14 noiembrie. Am avut și al treilea uh, trialog pe 27 octombrie asupra prospectului. S-au dezbătut uh, obligațiile în ceea ce privește prospectul public, uh, prospectul UE la propunerea Parlamentului, cerințe, regimul uh, de informații dezvăluite, uh, Uh, informații uh, publicate, mm, documentul de informații, s-au făcut și aici progrese și următorul trialog este stabilit pentru 15 noiembrie. Un rezumat al deciziilor și recomandărilor din partea coordonatorilor de pe 12 octombrie în ceea ce privește plusele financiare prost vândute s-a stabilit ca uh, Uh, Comisia și reprezentanții autorităților naționale să-și prezinte activitățile la nivelul uh, unei reuniuni de comisie. Un studiu de implementare a legislației va fi cerut și se va face un eventual raport de implementare după ce se vor fi realizat uh, pașii anteriori. Coordonatorii au adoptat uh, uh, calendarul în ceea ce privește întâlnirile uh, grupului pentru Uniunea Bancară pe 2017, iar în ceea ce privește audierile publice, în funcție de ce va hotărâ conferința președinților, calendarul pe 2017, CCP, politică macroeconomică, uh, legislația ce privește uh, rata dobânzii și mediu, Uh, proasta vânzare a produselor financiare, CCCTP, revizuirea și finalizarea Basel 3 și 4. Acum, în ceea ce privește misiunile pe 2017, la nivelul UE Londra în aprilie, după declanșarea articolului 50, Berlin, 22-24 mai, 9 membri, Lisabona în octombrie, 9 membri, tot în UE, ECB, Basel, în timpul săptămânii Strasburgului și în afara UE, Washington, New York, 16-21 iulie, Shanghai și Beijing, în China, 18-20 septembrie, 20 de, uh, 7 membri, mă scuzați, Întâlnirea femeii, întâlnirea anuală la Washington, 11-15 octombrie, cu șapte membri. S-a acordat de asemenea că temele pentru următoarea monitorizare vor fi PSD. 2. Guvernanță economică. Vom avea un schimb de opinii cu membrii Comisiei în noul numit Consiliu Bugetar European și, de altfel, tocmai am primit uh, o scrisoare din partea acestui Consiliu în care ni se arată că este uh, prea rapid pentru ei să se prezinte. Uh, trebuie să-și definească întâi poziția la nivelul colegiului. Eu unul regret veștile pe care le primim în această scrisoare, pentru că aceasta ne face să amânăm uh, această întâlnire până la anul, lucru care nu este potrivit pentru noi. Noi menținem cererea pe care am formulat-o și manifestăm regretul nostru față de uh, lipsa de disponibilitate a membrilor uh, Consiliului Bugetar European de a se prezenta în fața ECON. Acum, numiri. programe statistice europene, extinderea acestui program, președintele, revizuirea procedurilor parlamentare, nu avem aviz, lupta împotriva inegalității pentru a promova locurile de muncă, aviz din partea GUE, încă un raport tot pentru GUE, De la IMCO vom avea o numire în luna noiembrie, de asemenea concurența uh, legată de serviciile financiare și petiția pe această temă. De asemenea, avem o altă petiție. Vom lua legătura cu raportorul pentru a vedea ce părere are dânsul și pentru a anunța cum vom putea ajunge la un răspuns de calitate față de Uh, această petiție. Domnul Hoyer va fi invitat de asemenea în fața unei audieri la Econ. Acestea erau comunicările președintelui. Și acum trecem la a, uh, raportul EDIS. Vreau să mulțumesc domnului Lange, care a prezentat proiectul de raport pe care îl aveți în față și acum, Esther, te rog, îți dau cuvântul. Although, dear colleagues, I guess I'm not the only one whose mind... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Nu sunt singura uh, care sunt uh, îngrijorată de această problemă și voi încerca să mă centrez doar pe EDIS. și trebuie să vă spun de la început că la orele 12 va trebui să plec. Dacă reușim să terminăm până atunci, avem o oră și jumătate la dispoziție, foarte bine, dacă nu îmi pare rău și va trebui să părăsesc sala. Este un dosar oarecum controversat, dar avem destul timp la dispoziție. În primul rând, aș vrea să mulțumesc Vreau să mulțumesc uh, serviciilor Parlamentului care au fost uh, foarte uh, competenți pentru um, a mă ajuta cu acest raport. S-au făcut progrese, deși puține, la nivel tehnic, um, foarte puține sau aproape deloc, să spun mai precis, la Consiliu. Deci uh, Parlamentul este cel care menține acest dosar cu viață. Și este o impresie care este partajată între grupurile politice. Pe măsură ce am redactat uh, acest raport, obiectivele erau multiple. Cel mai important era acela de a oferi garanții pentru uh, toți cei care au depozite în Europa, indiferent unde se află titularul acestui depozit în Uniune și cred că Parlamentul European este cel care trebuie să analizeze EDIS, nu doar dintr-un punct de vedere um, economic, ci și din punct de vedere al clientului, al consumatorului, un lucru cu care sunt de acord raportorii din umbră. Trebuie să vedem cum putem asigura însă în același timp și uh, stabilitatea financiară. Când am început această muncă a fost uh, important pentru noi să ne asigurăm că nicio țară uh, nu va avea de suferit prin faptul că se înființează o structură europeană pentru garanția depozitelor. Există, bineînțeles, și riscuri morale care au legătură cu EDIS și care nu trebuie utilizate ca o scuză pentru a nu face progrese și, bineînțeles, există ideea că partajarea riscului și reducerea riscului trebuie să meargă mână în mână. E foarte ușor de spus, însă dacă trebuie să redactăm un text precis pe această temă, apar complicații uh, și uh, părerea în grupuri și între grupuri poate fi divergentă. Un ultim element, aș dori să menționez ambiția noastră de a nu avea încă un acord interguvernamental și în acest dosar. Știu că părerile sunt împărțite, mai ales la Consiliu, dar Cred că un alt acord interguvernamental care să nu implice guvernele naționale și Parlamentul European este un lucru uh, pe care noi ar trebui să-l spunem sus și tare. De aceea am făcut propunerea mea în ideea că va fi acceptabilă pentru cât mai mulți din colegi, tocmai și pentru a evita un astfel de acord interguvernamental. Este clar că părerile sunt foarte divergente chiar și aici în ceea ce privește conținutul, calendarul și condiționalitatea acestui dosar. Bineînțeles că ele au legătură între ele. Uh, conținutul. Am dorit să încep imediat, dacă spui că vrei să încep cu faza finală a EDIS, atunci va trebui să vorbești foarte în detaliu despre condiționalitate și anume de ce condiții e nevoie pentru a trece la următorul pas. Deci toate chestiunile sunt interconectate. După cum spuneam, uh, ținând cont de uh, blocajul la Consiliu, pentru mine era important să începem și nu știu cum um, vom putea face acest lucru. Cred că ar trebui să ne centrăm pe structurarea EDIS în două faze. În primul rând, o fază de remodelare a reasigurării, care a început deja și a durat uh, Uh, aproximativ 5 ani. Este o etapă care ar pune uh, capăt sau ar găsi soluții pentru o problemă importantă, lichiditatea, pentru că oamenii își doresc uh, o plată rapidă când sunt probleme într-un interval scurt de timp. Și deocamdată acest lucru nu se oferă. Pe de altă parte, este o chestiune ambițioasă din punctul de vedere al lichidităților, pentru că poate știți că propunerea inițială a Comisiei vorbea de o lichiditate de 20%. Noi am trecut la o propunere de 100% care să fie acoperită. Deocamdată nu este uh, o acoperire pentru uh, pierderile de acces și ar trebui să fie posibil să se plătească uh, finanțarea acordată într-un termen de șase ani, fără să trebuiască să pui o contribuție suplimentară. Dacă vedem care este analiza făcută de comisie, uh, am putea ajunge la 90% din cazuri sau chiar uh, o proporție și mai mare. analiza uh, Comisiei și vreau să profit de această ocazie pentru a mulțumi Comisiei pentru cooperare și pentru că ne oferită uh, aceste analize suplimentare chiar la începutul lunii octombrie. Aceasta ne-a ajutat să facem progrese mai rapid pe acest dosar, uh, pentru că ne blocasem oarecum în dezbatere în legătură cu lipsa unui studiu de impact și aceasta a făcut ca înaintarea noastră să fie mai înceată, însă documentele comisiei au aruncat-o cu totul nouă lumină asupra dosarului nostru. Vorbim acum despre un avantaj pentru această prima etapă, care să se centreze pe o susținere a lichidităților foarte ambițioasă. În felul acesta vom permite o reducere a riscului ă, când vom avea deja un sistem în vigoare. Deci nu avem o dezbatere legată de reducerea riscului înainte de a începe propriu-zis, pentru că știm că asta practic ne-ar face să nu mai începem deloc. Dar ne va permite să avem o dezbatere pe această temă legată de reducerea riscului atunci când vom avea deja un sistem care să se refere la îngrijorările foarte legitime legate de lichiditate sau lichidități pe care le-au cetățenii europeni. Sistemul uh, va funcționa la nivel național pentru SGD-urile la nivel național, deci uh, sistemele naționale de garantare a depozitelor și va exista și un uh, nivel european. Nu m-am atins de acea limită de 0,8%, 0,4% uh, la nivel național și 0,4% la nivel european, deci împărțit acel 0,8 jumate-jumate legat de riscurile morale și ajung aici la a doua fază vom avea o dezbatere legată de condiționalitatea prealabilă înainte de a trece la faza de asigurare, fază în care va exista în care va exista un sistem de acoperire pentru pierderile excesive și uh, aici vor interveni diverse uh, fonduri uh, secundare. În primul rând, primele 0,4% va fi asigurat de SGD-urile naționale, după aceea vom trece la nivelul european, în fondul european, și aici vom utiliza în primul rând fondurile secundare individuale, după aceea cele comune și celelalte fonduri care mai sunt disponibile. Și vreau să subliniez aici un lucru, pentru că acest, această procedură nu are nimic de a face cu um, compartimentarea între statele membre care este utilizată în alte sisteme, ci uh, este vorba de utilizare progresivă a diverselor părți ale EDIS. Dacă există un flux înapoi din partea statului în ceea ce privește lichiditățile, atunci el va intra în acest proces pe care l-am descris. Am să închei aici și pentru mai multe detalii, bineînțeles, le puteți găsi în raport. Aș vrea să um, atrag atenția asupra analizei informațiilor uh, la nivelul comisiei. S-ar putea spune că dacă alegi o astfel de structură cu o ordine utilizată în cazul unui eveniment real, uh, aceasta uh, nu uh, limitează posibilitatea de garantare a sistemului. Pentru că, practic, această capacitate de garanție nu este limitată doar de capacitățile oferite de suma uh, sistemelor statelor membre. Faptul că utilizăm în continuare SGD-urile național, cele existente, uh, în acele state membre unde există sisteme de garantare a depozitelor funcționale și unde există măsuri de intervenție preliminare, uh, dar care trebuie menținute pentru că ele sunt funcționale. Deci, pentru uh, alegând această atitudine binară, practic nu limitez capacitatea de garanție a sistemului în ansamblul său. Bineînțeles, nu te poți atinge de SGD-urile uh, naționale, dar poți uh, umbla la sistemul european și există o anumită ordine uh, care este stabilită atunci când trebuie să se facă plățile Uh, și să se utilizeze lichiditățile existente. Cei care sunt interesați uh, pot vedea graficul uh, acestei analize pe pagina 77 și care este puterea de garanție a acestui sistem față de un sistem mutualizat la nivel european complet Uh, e vorba de un procent de cazuri 0,000 nu știu cât la sută. Deci uh, sistemele sunt absolut comparabile între ele. Am încercat să țin cont de toate îngrijorările dumneavoastră și am ajuns uh, la această propunere. Avem divergențe de opinii între grupuri și intragrup. grup Știm că la început dezbaterea era destul de complicată uh, tocmai prin uh, existența acestei condiționalități, prin faptul că am ales un sistem în care ne-am uh, centrat acum pe condiționalitate doar în a doua parte. Sper că aceasta să ne ofere avantajul timpului și să calmeze un pic lucrurile pentru a avea dezbaterea preliminară înainte de a trece la condiționalități. Am uh, luat decizia de asemenea de a utiliza SGD-urile naționale care sunt funcționale acum și am ținut cont și de îngrijorările legitime ale cetățenilor din statele membre care spun, da, eu n-am încredere în faptul că SGD-ul național va putea să împlătească în termen de șapte zile. Și de aceea ne-am centrat pe uh, susținerea rapidă a fondurilor de lichiditate. Aștept acum și comentariile colegilor și sunt convinsă că vom avea posibilitatea uh, de multe ori probabil să mai discutăm pe această temă. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept acum uh, dezbaterea. Mulțumesc, Ester. Începem acum dezbaterea cu raportorii din umbră. Domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte, și în primul rând mulțumesc uh, raportoarei pentru acest document pe care l-am studiat. și uh, pe care îl vom uh, dezbate probabil în următoarele luni. Este important ca Parlamentul să mențină deschis această dezbatere, acest regulament și probabil că cea mai bună manieră de a o face ar fi prin a face progrese pentru a ajunge la un acord. Am să reamintesc foarte pe scurt de ce vorbim astăzi despre EDIS. Atunci când în 2010-2012 uh, criza în zona euro a fost pe punctul de a face să dispară sistemul uh, monezii euro, practic uh, s-a început să se vorbească de această uniune bancară cu două obiective, probabil. În primul rând, acela de a reduce la minim riscurile financiare în zona euro și, în al doilea rând, să uh, pună capăt uh, relații existente între entitățile bancare și uh, Visteria națională. Și acest lucru s-a confirmat uh, prin mai multe decizii în ultimii ani, uh, fondul de rezoluție, mecanismul și așa mai departe și acum dezbaterea despre EDIS. Deci, obiectivul principal este acela de a reduce riscurile în sistemul bancar și un fel de a reduce acest risc este tocmai uh, eliminând acea relație între stat și bănci. Deci, propunerea actuală pe marginea EDIS ar trebui să fie văzută prin lumina a, acestui obiectiv. Și, de fapt, ar trebui să ne reamintim că nu datoriile publice au fost principalul vinovat pentru criza din zona euro, ci, din potrivă, criza bancară, care era datorată unei uh, zone euro neterminate a dus la această criză fiscală. Propunerea raportorului, din punctul meu de vedere, prezintă și câteva probleme destul de mari. În primul rând, pentru că nu uh, oferă o soluție clară în ceea ce privește minimizarea riscurilor și nu reușește, pe de altă parte, să uh, Uh, rupă acea relație între stat și crizele bancare, între Visteria Națională și crizele bancare. Dacă ne gândim la uh, perioada care ne așteaptă șapte ani de zile uh, pentru asigurarea lichidităților, uh, cu asigurarea pierderilor începând cu 24 începând cu 2024, și uh, cu condiții destul de restrictive. Deci dacă se vor menține aceste condiții restrictive cum sunt acum, probabil că nu vom ajunge niciodată la acea a doua etapă despre care vorbea raportorul. Dar chiar și așa, dacă am îndeplinit toate aceste cerințe, în continuare 50% din toate aceste pierderi ar fi acoperite de companiile de asigurare la nivel național și ar mai exista o parte acoperită de asigurarea la nivel național. Deci, uh, acea mutualizare care s-ar putea face, uh, se vorbește de 0,2% uh, la nivelul fondului european. Deci dacă dorim cu adevărat să minimalizăm riscurile, atunci ar trebui să vorbim despre condițiile necesare și să reducem această listă de condiții pentru a trece la a doua fază. Însă, riscurile ar fi uh, mai mari decât într-un sistem cu și mai mare uh, mutualizare a riscurilor. Deci dacă dorim să reducem riscurile, ar trebui să înțelegem că uh, cu cât uh, sistemul de mutualizare este mai mare, cu atât mai mare este riscul asumat de participanții în sistem. Dezbaterea în legătură cu condițiile necesare, uh, condițiile prealabile, dacă ne gândim la riscul pe care dorim să-l reducem per ansamblu, ar trebui să vedem, în primul rând, cum putem face acea izolare între uh, bugetul național, visteria națională și crizele bancare. Și dacă ținem cont de care a fost originea crizei din 2010, decizia uh, înființării Uniunii Bancare, practic, găsim uh, soluția, pentru că asigurările naționale sunt în continuare susținute de stat, uh, um, asiguratorii naționali și statul sunt până la urmă cei care acoperă pierderile, deci până la urmă uh, bugetul de stat este cel care este legat direct de toate aceste pierderi. Deci dacă ne îndreptăm către un sistem care este și mai puțin sigur decât cel pe care îl avem, care reduce mai puțin riscurile decât uh, alte sisteme precum cel propus de comisie, de exemplu, și, în plus, nu reușim să rupem acea legătură între stat și bănci, atunci propunerea pe care o avem acum în față nu rezolvă niciuna din problemele pe care noi am încercat să le rezolvăm încă de când a început această dezbatere. Oricum, este un prim schimb de opinii, bănuiesc că vom mai avea și alte ocazii să dezbatem pe această temă Grupul meu um, este deschis în continuare, dorește să participe la această dezbatere, dar uh, principalele obiective pe care le avem este, sunt în primul rând acelea de reducere a riscurilor, nu doar cele exante, ci și riscurile legate uh, de bancă și cum putem rupe acea relație existentă astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea grupului ECR, domnul Bruche. Chair, again, uh, I replace, uh, Mr. Mulțumesc foarte mult îl locuiesc pe domnul Lunes, raport din umbră ECR, care mi-a spus că nu poate să vină și se scuză. O să citesc uh, declarația sa. Domnul Lunes îi mulțumește raportorului, Doamne, raportor pentru raport. Este clar că domnia sa a pus la contribuție așa cum trebuie uh, ultimele luni. Este un punct de plecare și majoritatea grupurilor politice pot să împărtășesc o parte din, cel puțin din cele spuse în raport. Există anumite principii și idei care trebuie să fie menționate mai cu atenție, pe când alte aspecte din raport nu sunt așa de bine primite. În primul rând, domnul Lunes nu este de acord cu uh, condiționalitatea. Ar trebui să fie clar că în condițiile actuale nu trebuie să existe condiții pentru începutul acestei scheme. Pentru că schemele de garanție ar putea să ceară fonduri de până la 100%, indiferent de condițiile uh, legate de reducerea riscurilor. Dacă se cere salvarea depozitelor bancare italiene de către Banca Centrală Europeană, e bine, trebuie făcut o analiză preliminară. Pentru că, până la urmă, nu riscurile sunt atenuate astfel, ci al gen de acțiuni. Ce privește reducerea riscurilor, mai sunt multe de făcut pentru anumite condiții, mai ales. Mai ales când vine vorba de expunerea suverană, cele spuse în raport sunt în regulă, însă nu sunt formulate așa cum trebuie. Orice mutualizare a protecției depozitelor este logică, dar numai în condițiile în care se uh, adoptă și, sau se atacă și problema riscurilor. În orice caz, pentru orice fel de decizie în legătură cu EDIS e nevoie de o decizie politică. Nu trebuie rezolvată printr-un simplu act delegat de la Comisie. Și Consiliul și Parlamentul trebuie să aibă un cuvânt de spus. În sfârșit, schema aceasta de garantare a depozitelor poate să ducă la rezolvarea problemelor de solvență, insolvență, dar ă, totul va depinde până la urmă de capacitatea sau incapacitatea sistemelor judiciare naționale. Pentru că nu se știe în ce măsură aceste pierderi vor putea cu adevărat fi acoperite de noul sistem. Chiar dacă riscul este suficient redus, dacă se va întâmpla acest lucru, chiar și în aceste condiții și chiar și când uh, băncile naționale își vor fi rezolvat problemele, tot trebuie adoptat acest sistem în doi pași, o soluție elegantă. Întâi fiecare să-și asume răspunderea și apoi solidaritatea. De asemenea, o soluție bună în ceea ce privește contribuțiile naționale, dar și pentru cele la fondul comun de atenuarea riscurilor. Problemele de timp și condiționalitate merită să fie consolidate în raport, dar structura fondului, așa cum uh, este menționată, menționată în raport, merită în continuare discutată. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Silvi Gular. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc lui Esther pentru această muncă uh, enormă, dar și foarte complicată, într-un context sensibil. În ultimul an am avut propunerea comisiei, am avut studiul de impact și aș spune la început că trebuie să desăvârșim Uniunea Bancară și atunci raportul încearcă să facă ceva în acest sens pentru a progresa. Apoi avem un interes comun și anume stabilitatea financiară. Dar nu mă refer la actualitate, dar cred că oricum intrăm într-o uh, Uh, epocă nouă și uh, în afara Europei se înmulțesc sursele de instabilitate, ca să folosesc un uh, eufemism. Deci avem nevoie de un orizont comun. Însă dezbaterea cumva a devenit un pic excesivă în ultima vreme și prea națională și protecția, de pildă, a celor care fac economii a căpătat o coloratoră națională de ce uh, se spune că în Europa nu există această voință sau că în anumite țări există o mai mare voință de a face asta decât în alte țări. Propunerea lui Esther este diferită destul de mult de cea a Comisiei, dar eu vorbesc aici în numele grupului meu. Pentru că, da, există divergențe politice uh, între grupurile noastre politice, dar chiar și în interiorul fiecare dintre grupurile noastre. Deci așa, o reacție la cald, mai bine zis cinci reacții. În primul rând, există o schimbare destul de mare față de textul comisiei, nu știu ce să zic despre asta, și anume că inițial comisia se gândea că este un sistem finanțat, alimentat de bănci, acum s-a mutat uh, accentul pe uh, SDG-uri. Acum, trebuie să ne gândim în ce măsură țările vor ține pasul cu asta. E vorba de o muncă tehnică. Apoi, în ceea ce privește funcția sau rolul acestui fond de garantare, lichidități va trebui să furnizeze el, va trebui să mutualizeze, va trebui să contracareze pierderile uh, sau să financeze altceva. Și apoi, e bine că se insiste asupra lichidităților și faptul că trebuie să se poată reacționa rapid deoarece, de fapt, ce înseamnă această legislație? Uh, încercăm să evităm panica bancară și încercăm să îi ajutăm pe oameni să li fie garantate niște, niște depozite pe plan european. În fondul de rezoluție aveam acele compartimente. Nu sunt de acord cu acestea aici, pentru că facem diferența între zona euro și zona în afara zonei euro. Multe bănci sunt transfrontaliere sau transnaționale, merg, merg dincolo de granițele europene chiar, deci e mai complicat. Apoi diferența dintre mutualizare și fondul de reasigurare. Poate că nu uh, am înțeles eu foarte bine raportul, poate am uitat prea mult la CNN azi noapte. În sfârșit, al treilea aspect, condiționalitatea vreau să subliniez un lucru. Grupul ALDE nu este împotriva condițiilor, din potrivă, trebuie să dăm dovadă de spirit, de seriozitate, să ne întoarcem la o situație de credibilitate. Întotdeauna am crezut că e nevoie de niște condiții prealabile, asset quality review, de asemenea, să vedem în ce măsură sistemul de supraveghere funcționează sau nu, trebuie să fie revizuit sau nu, dar la ce folosește această condiționalitate? Până unde se merge cu ea? Uh, trebuie să fie o muncă um, realizată în paralel sau este mai mult uh, o frână care poate fi acționată? Se face o diferență între condițiile de intrare în vigoare, pe de-o parte, și aici mă tem de un lucru, și anume de intrarea în vigoare unui cadru european pentru falimentele firmelor. Eu sunt pentru un astfel de cadru și cred că comisarul Dombrovski chiar a vorbit despre asta în cadrul Uniunii Piețelor de Capital și aici se abordat și chestiunea creditelor neperformante. Foarte bine, dar <clears throat> nu știu dacă putem să facem ca Uniunea Bancară să depindă de decizii ale Ministerelor Justiției pentru că nu știu dacă până la urmă ministerele justiției din țările noastre ar putea să fie cele care pun un veto împotriva desăvârșirii Uniunii Bancare. Apoi, reducerea riscurilor, problemă sensibilă, bineînțeles, foarte bine, mă bucur de faptul că uh, nu trebuie să continuăm pe calea acestei dependențe de datorie a multor state membre, din potrivă, dar nu cred că așa vom, va trebui să uh, procedăm. Nu cumva ne întoarcem la ceea ce trebuia să fi fost deja rezolvat de uh, pachetul cu șase măsuri și nu cumva Comisia nu prea-și asumă răspunderea. Uh, și poate că lucrurile nu au fost suficient de clare până acum. Deci nu știu dacă EDIS și condiționalitatea uh, care vizează problema datoriei, deci nu știu dacă aici uh, putem să spunem că avem o ecuație Uh, reală și dacă nu cumva anumite instrumente nu sunt bine folosite. Apoi, Ben Luke a menționat mult uh, problema acelei moșteniri, legacy. Orice am face pe viitor, uh, tot vom depinde de stocuri, de bilanțul real al băncilor, de ceea ce băncile au sau nu au, nu putem să ștergem totul să fim tabula raza. Uh, și atunci uh, aș spune că în aceste condiții acordul interguvernamental nu trebuie să fie o opțiune, trebuie chiar eliminat asta, pentru că am văzut uh, în, în mandatul precedent, în raportul Ferrera, cum a votat uh, Parlamentul pe o chestiune care ține de piața internă. Sunt chestiuni uh, destul de obscure pentru cetățenii europeni. Bine, noi ne ocupăm de ele, dar, bineînțeles, sunt uh, alte niveluri care sunt implicate aici, de pildă cel ministerial. În orice caz, uh, trebuie să continuăm pe această cale. Noi vom sprijini acest demers, însă, așa cum a spus doamna raportor, nu trebuie ca discuțiile legate de condiționalitate să fie o scuză pentru a nu face nimic și este ceva ce noi, la grupul nostru, nu vom accepta. Mulțumesc. Domnul papa din Mulis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, vorbim despre al treilea pilon cu acest EDIS, al trei pilon care e necesar pentru a desăvârși Uniunea Bancară Europeană, este vorba de un proces de care s-a mai ocupat Parlamentul European, chiar și printr-o rezoluție de anul acesta din martie și este clar că uh, suntem cumva în întârziere și orice altă întârziere suplimentară se poate dovedi periculoasă sau orice fel de diluare a intențiilor inițiale. Este periculos pentru cetățenii europeni, pentru cei care au depozite bancare și este periculos și pentru Uniunea, pentru economia europeană în ansamblul său. Aș menționa câteva aspecte menționate de colegii mei, sau mai bine zis, la care i-au făcut aluzie. Eu cred că alegerea lui Trump în Statele Unite este acum un factor de instabilitate pentru economia mondială și nu putem să mai eh, ignorăm faptul că trebuie să facem ceva, adică să nu mai tărăgănăm lucrurile și să nu mai avem tendințe partinice sau naționaliste când discutăm aceste aspecte. Cât privește raportul doamnei de Lange, vreau să îi mulțumesc pentru acesta. Ni l-a trimis pe 3 noiembrie textul. Ă, cam cu întârziere, aș spune eu, cam cu vreo 20 de zile față de calendarul inițial anunțat. Asta înseamnă că vom avea și mai puțin timp la dispoziție pentru o discuție aprofundată. Însă, da, va trebui cumva să ne adaptăm la acest nou calendar, pentru că, iată, s-a înregistrat această nouă întârziere din partea raportoarei. De asemenea, trebuie să intrăm în dialog și să avem un cadru care să creeze această uh, schemă EDIS eficientă și într-un calendar uh, adecvat, așa cum a fost uh, stabilit de comisie. Eu cred că 8 ani de zile sunt mai mult decât suficienți pentru a parcurge aceste etape. Și nu trebuie să primejdim crea crearea acestui al treilea pilon. Și acum, întrebarea nu este dacă, EDIS trebuie să vadă lumina zilei pe baza propunerilor comisiei, Și? nu, trebuie să fim adepții unui consens larg și să ne dorim crearea unui sistem EDIS uh, uh, eficient și unde să se garanteze aceste depozite pentru toți cetățenii europeni, Uniunea Europeană și care să sistem să garanteze stabilitatea sistemului bancar. În caz contrar, vom fi acuzați cum că Parlamentul European dă dovadă de uh, ambiguitate pe de o parte vrem Uniunea Bancară, pe de altă parte pentru depozitele garantate să mai așteptăm și așa mai departe. Nu, acest al treilea pilon este cel mai important și interesant pentru cetățenii europeni, pentru depozitele lor și acesta este principalul mesaj de transmis. Raportul doamnei de Lange nu mm, face decât să perpetueze anumite dezechilibre existente astăzi în Uniunea Europeană, pentru că există diferențe de nivel, de garanții și de încredere între diversele sisteme. În aceste condiții, EDIS nu are cum să funcționeze. Calendarul și condiționalitatea sunt foarte importante aici. Ele merg mână în mână, însă întrebarea este cum să abordăm aceste aspecte și nu sunt deloc de acord cu cei care spun că propunerea Comisiei este maximalistă sau prea ambițioasă și se pune sub, sub semnul întrebării aplicarea sistemului până în 2024. Iar acest raport nu se potrivește, de fapt, nici cu intențiile din exprimate în ceilalți, ceilalți doi piloni ai Uniunii Bancare pentru că nu ia în calcul principalii factori de risc pentru uh, cei care au depozite. De asemenea, se evită, de fapt, uh, armonizarea diferitelor uh, tipuri de garanții bancare și atunci ne îndepărtăm de ideea de a elimina discriminările naționale și acel factor uh, moral hazard. Se vorbește de trecerea de la 0,4 la 0,8%, de fapt de o scădere de la 0,8 uh, la 0,4% a depozitelor uh, acoperite în propunerea domnului de Lange nu este normal, riscul nu este suficient uh, stăpânit, astfel cu această scădere cu 50% și atunci mm, în felul acesta nu ne putem uh, preocupa corect și de riscurile reprezentate de băncile transnaționale. nu mai avem uh, neutralitatea costurilor și eficiența pentru că vom avea mai multe surse de finanțare. Doamna de Lang propune ceva care va aduce mai multă birocrație în cadrul uh, procedurilor prin crearea unor subfonduri în funcție de diferitele niveluri de risc. Mai avem și probleme juridice Domnul președinte întrerupe. Nu, eu cred că subiectul este important, continuă domnul Papadimulus și nu văd de ce mă limitați în timp, domnule președinte. De asemenea, avem niște chestiuni de ordin juridic și anume, SDG-urile naționale vor fi obligate să contracteze niște împrumuturi dictate de niște cerințe impuse de, din exterior, de părți terțe. Deci asta în contextul acelei asigurări de pline, full insurance. În luna martie, cum vă spuneam, Parlamentul nostru a salutat prin rezoluția sa propunerea Comisiei și cei trei pași care înseamnă întâi reasigurare, coasigurare și apoi asigurare de plină cu o scădere treptată a riscurilor acceptate, lucruri care nu apar așa cum trebuie în expunerea de motive. Astfel, după părerea noastră și în concluzie, raportul domnului de Lange merge în direcția greșită pentru că lipsesc elemente importante și bune din propunerea inițială a Comisiei și conține și o serie de declarații problematice pe care le voi mai menționa mai încolo. De asemenea, vreau să propun ca înainte să termin să invităm Comisia Europeană să vină la Comisia noastră CON și să ne prezintă analiza pe care i-au făcut-o în, în octombrie. Deci să discutăm cu cei de la Comisie uh, în legătură cu diferențele, discrepanțele mari între propunerea doamnei de Lange și propunerea lor, a celor de la Comisie. În concluzie, raportul de față, propunerea de față a doamnei de Lange reprezintă un risc pentru o uniune bancară sănătoasă și armonizată și creează mai multe întârzieri și probleme decât să le rezolve și Asta înseamnă că piața bancară va fi în continuare fragmentată, fracturată pe viitor și înseamnă că vom avea o Uniune bancară, o Uniune Europeană a la carte și Uniunea bancară va fi aprofundată numai când anumite interese bancare naționale vor fi evidențiate. Deci nu mi se pare că e o abordare bună, este ceva egoist și nu este potrivit. Mulțumesc foarte mult! Ce privește calendarul de care ați vorbit, am discutat cu doamna raportor și am zis că putem să, eventual, să prelungim anumite date limită, să mergem până pe 16 decembrie, ca să dăm timp mai mult uh, raportorilor din umbră pentru a discuta. Domnul Lambert este următorul vorbitor. Bună ziua, Europa! Știu că nu este ceva obișnuit, o astfel de remarcă, dar vreau să mulțumesc lui Esther pentru ce a făcut. Pentru că Esther cred că tu nu vrei să, ca lucrurile să fie trăgănate, ci tu chiar vrei să rezolvăm niște lucruri. Așa zic eu. Și mulți dintre antevorbitorii mei cred că au con- confirmat faptul că tu vrei să rezolvi niște lucruri, ceva și ceva așa cum trebuie. Domnul Luc a vorbit în numele lui Lunes. El a spus că ECR-ul, de pildă, nu-și dorește astfel de progrese. Atunci, Esther, vreau să te îndemn să-ți alegi majoritatea pe care ți-o dorești, pentru că nu sunt eu de multă vreme membru al Parlamentului European, dar știu totuși că nu e bine să cheltuiești capital politic și să faci concesii față de oameni care, până la urmă, oricum nu ți se vor alătura. Deci, alegeți majoritatea pe care ți-o dorești și atunci vei putea să obții rezultate și să nu-ți pierzi timpul cu oameni care nu doresc decât ca acest proiect să eșueze. Deci, uh, sunt de acord cu tine și anume că trebuie să găsim uh, un echilibru între calendar și condiționalitate, dar s-a spus aici de mulți cum că trebuie să fie clar că nu e vorba aici de ceva pur opțional. Și bineînțeles că nu vom salva moneda unică cu o uniune bancară completă, dar totuși este o condiție necesară, chiar dacă nu, nu suficientă. Știu ce se spune că uh, Zona euro a scăpat de marea criză, acum suntem uh, sau putem să răsuflăm ușurat și mm, putem să continuăm ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nu. Nu s-a încheiat procesul de creare a unii bancare. Și să nu mai vorbim de faptul că zona euro își dorește o capacitate bugetară proprie, dar suntem departe de uh, uniunea bancară completă și soarta monedei unice depinde de asta. Deci există o anumită senzație că lucrurile pot să meargă și așa, dar eu știu că tu nu împărtășești această opinie. Pentru noi, așadar, această uniune bancară completată este ceva absolut necesar. Apoi, să știi că poate că nu vedem la fel uh, sudul de impact al Comisiei, pentru că se vorbea de diversificarea riscurilor și mai departe, cu beneficii economice reale. Nu toate opțiunile pe masă, de pe masă sunt bune sau vor stabiliza sistemul cu adevărat. Și ieri ți-am răspuns la e-mail și ți-am spus că ar fi bine să discutăm împreună, deci raportorii din umbră, împreună, deci, să discutăm noi cu cei care au uh, scris studiul de impact de la comisie ca să ne asigurăm că înțelegem lucrurile la fel. Apoi, noi credem că pe lângă acoperirea problemelor de, lichid- de lichidități, uh, așa cum spune Comisia, trebuie să avem și o acoperire, dar plafonat, plafonată a pierderilor excesive, probabil un prag undeva pe la 40%. În orice caz, sunt lucruri care trebuie să apară încă din prima fază. În, prima, în faza a doua, așa cum spui tu, da, aici toate băncile care sunt sub pragul SSM se pot servi de acest mecanism, adică băncile nesistemice. Dar dacă vorbim despre bănci care intră în criteriile SSM, aici, cu aceste bănci, ne trebuie o schemă de asigurare completă, ca și o schemă de acoperire uh, completă a riscurilor, nu numai a riscurilor excesive. Pentru că dacă vrei să Uh, dacă vrei să stingi un foc local, localizat, uh, poți să o faci cu pompierii locali, dar dacă ai un foc uh, forestier mult mai mare, trebuie să convoci echipe de pompieri din multe, să zicem, zone limitrofe. Așa trebuie să fie și cu schema de asigurare. Apoi sunteți de acord cu această idee de reducere a riscurilor, bineînțeles? Chiar mă interesează foarte mult acest lucru, dar eu aici, practic, aud două mesaje. Pe de-o parte, unii sunt interesați cu adevărat de fragilitățile care persistă în sistem și care nu au fost încă abordate. Și m-aș adresa colegilor germani aici, că nu poți să ai sisteme bancare slabe în jurul unui sistem bancar german puternic. Pentru că astăzi avem Deutsche Bank astăzi în Europa, o bancă cu mare risc și Deutsche, dacă nu mă înșel, înseamnă german, Banca Germaniei. Deci, atenție! Așa că aș lansa un apel către cei care privesc cu dispreț uh, sistemul, sistemele bancare în anumite țări din Europa să uh, își facă curat în propria bătătură înainte de a arăta cu degetul. Pentru că toată lumea are problema. Absolut toată lumea. Și mai sunt și alții, alt mesaj, care spun că trebuie să rezolvăm problemele. Însă mai sunt și alții care spun, după ce ziceam și eu, haideți să folosim această reducere a riscurilor ca pe o scuză uh, ca să nu facem nimic, pentru că acești oameni nu doresc să facă nimic. Iar eu sunt pentru cei care spun că da, dacă mutualizăm riscurile, asta e clar că trebuie să facem, atunci va trebui să reducem aceste riscuri și haideți să spunem că uh, mecanismele de până acum, BRD și așa mai departe, nu și-au făcut treaba până acum. Avem și alte proiecte în curs în acest sens, dar nu prea sunt convins pentru că după 6-7 ani de la marea criză financiară avem uh, bombe cu uh, întârziere care pot să explodeze în orice, orice moment, Deutsche Bank și anumite bănci italiene, de pildă. Deci, încă o dată, condiționalitatea aici este importantă, precum și reducerea riscurilor, dar încă o dată, noi nu vrem să ne târguim când vine vorba de îndeplinirea sau nu a condițiilor. Poate că un act de punere în aplicare ar fi mai bun aici decât un act delegat, deși, bineînțeles că o târguială politică nici asta nu este grozavă. Raportorul vorbește în continuare despre actele delegate și contribuțiile bazate pe risc. Sprijinim acest uh, lucru, dar poate că ar trebui mai multe spuse despre expunerea uh, datoriei suverane. Expunerile suverane, care ar fi prociclice, nu mi se pare un argument suficient, pentru că asta se poate rezolva prin uh, o fluidizare a contribuțiilor uh, și așa mai departe. Trebuie evaluată uh, cât de pertinent este această țintă de 0,8%, având în vedere contribuțiile. Să vedem ce se întâmplă cu ERIS și cu licențele bancare, apoi adăugarea de garanții suplimentare în cadrul mecanismului de rezoluție pentru o mai bună protecție a depozitelor, să ne asigurăm că un euro dintr-o țară, dintr-un cont, dintr-o țară, este exact același euro într-o altă țară, într-un alt cont din altă țară. De asemenea, am putea să vedem măsurile și obligațiile specifice pentru măsuri pentru atenuarea riscurilor, să vedem dacă acele entități too big to fail chiar sunt abordate aici și bineînțeles că iarăși mă gândesc la cazul Deutsche Bank, dar nu numai, și anume eh, și apoi să vedem dacă și sistemul de corelații este eh, abordat aici. În orice caz, E bine că avem timp suplimentar pentru amendamente, dar chiar și dincolo de acest deadline, trebuie să discutăm cu cei de la comisie, să discutăm despre studiul de impact, să vedem dacă chiar am înțeles același lucru, toată lumea. În orice caz, sper că ai înțeles mesajul. Noi dorim să fim uh, uh printre cei dornici și suntem dornici să se înregistreze progrese, pentru că avem nevoie de EDIS și eu zic că această coaliție a celor doritori de progres să trebuie să vadă lumina zilei și să fim constructivi. Mulțumesc foarte mult, Marco Zani. Mulțumesc foarte mult și eu vreau să mulțumesc uh, doamnei raportor pentru ce ne-a prezentat aici și bănuiesc că e vorba de săptămâni și de luni de lucru. Ne-am întâlnit de multe ori și ne-am ținut la curent în ce privește principalele opțiuni. Am citit și propunerea comisiei și discuția continuă, pentru că cred că marea problemă, zic eu, este următoarea și anume lipsa de acord politic care subminează zona euro și Uniunea Bancară. Lipsa de acord politic în legătură cu modelul pe care ni-l dorim. Diferențele politice sunt prea mari și se vede acest lucru și în acest raport care ar trebui să e, reprezinte desăvârșirea Uniunii Bancare, unul dintre proiectele cele mai importante din zona euro, și aici s-au investit multe, multe eforturi. Unul dintre acele proiecte care ar trebui cumva să stabilizeze sistemul bancar, să-l facă mai fiabil. Eu cred că acesta ar trebui să fie obiectivul pe care uh, să ne-l propunem atunci când lucrăm pe textul de față. Personal și în general, eu cred că va fi foarte greu să procedăm așa, chiar dacă grupul meu și eu, ca raportor din umbră, pot să vă spun că vom fi mânați de spirit constructiv și că vom dori ca lucrurile să se desfășoare cât se poate de bine, însă, sincer să fiu, nu cred că se va ajunge la un acord politic, fie aici la Parlament, fie la Consiliu, pe niște uh, măsuri care chiar în starea lor actuală să poată să stabilizeze sistemul, să reducă temerile și este foarte clar că muntele Uniunii Europene va da naștere unui șoricel care el poate singur să dea peste cap uh, sistemul. Există anumite puncte uh, de dezacord care este foarte clar că pot să fie tot atâtea puncte slabe sau verici slabe. În orice caz, noi vom face propunere, vom face amendamente în acest sens. Avem, într-adevăr, o bază de lucru, acest raport, dar, după părerea mea, Uh, el uh, nu va face decât să mm, răutățească sau să slăbească și mai mult propunerea destul de slabă a, a um, propunerii comisiei. E bine că am trecut uh, la un fel de simplificare în cadrul acestei propuneri, cu aceste faze, pentru a ajunge la un sistem care să funcționeze cu adevărat. Pe de altă parte, anumiți termeni folosiți anumite expresii folosite uh, pot cumva sau diluează deja textul comisiei. E vorba de liquidity support, în de liquidity funding. Se uh, înlocuiește loss cover cu excess loss cover și apoi nu se face niciun fel de trimitere la fully mutualized approach Aici mi se pare că suntem în pericol de a dilua sensul textului în ceea ce privește aspectele principale ale raportului, dincolo de uh, structura acestuia, care mi se pare prea complexă, nu a raportului, ci a sistemului, pentru că avem DIF, uh, Deposit Insurance Fund, care are mai multe subfonduri, scheme naționale, etc. Un sistem prea complicat pentru a fi credibil. Și, dacă am înțeles eu bine din uh, propunere, acea capacitate comună, mutualizată, nu se va ridica decât la 0,8% din totalul depozitelor uh, de garantat în sistem. Mi se pare prea puțin pentru a zice că vorbim despre un instrument care să fie cu adevărat util în caz de criză sistemică. Și oricum, asta nu se va întâmpla, chiar și dacă acest procent va crește mult mai mult și dacă capacitatea aceasta comună uh, va uh, depăși 0,8%. Pentru că lipsește aici un lucru care primejduiește credibilitatea acestei propuneri, acel public backstop. Am vorbit despre asta acum câteva luni, ne-am întâlnit cu un reprezentant al uh, Rezervei Federale Americane și ei au spus că e important să existe un, o garanție ultimă publică, public backstop, care să poată să fie acționat în caz de criză sistemică și să funcționeze în orice caz și ca în orice caz depozitele, conturile curente ale cetățenilor să fie oricum garantate și asigurate. Criza bancară din 2008 din Statele Unite a costat sute de miliarde de uh, dolari uh, pentru americani și ei uh, și a crede că poți să rezolvi o criză bancară sistemică fără o astfel de garantare publică ultimă mi se pare o nebunie. Avem instituții în Uniunea Europeană, instituții cum ar fi BCE, care ar trebui să țină uh, locul unui astfel de asigurator ultim al conturilor și uh, depozitelor europene. Așa ar trebui să se întâmple ca conturile cetățenilor europeni să fie asigurate. Și asta ar fi un adevărat răspuns uh, pentru stabilizarea zonei euro și asta ar putea cu adevărat să ne facă să spunem că am terminat cu Uniunea Bancară. Acest uh, instrument poate uh, să existe, uh, dar numai BCE poate să facă asta, numai BCE emite moneda euro, numai BCE poate să spună, dragi cetățeni, uh, noi, cei care tipărim bancnota euro, suntem cei care putem în ultimă instanță garanta depozitele voastre. Un astfel de instrument chiar ar putea să funcționeze. Cât privește uh, acele angajamente de plată, payment commitments, uh, și aici semne de întrebare. În caz de criză sistemică, se poate oare ca sistemele, băncile, vor putea oare să își uh, respecte aceste angajamente de plată către cetățeni, aici pun un mare semn de întrebare. Iată principalele aspecte pe care vreau să le subliniez și noi ca și grup vom uh, munci cu multă plăcere uh, împreună pentru a îmbunătăți această propunere care în faza sa preliminară nu ne poate garanta suficient uh, acele condiții care chiar să ne facă să spunem că sistemul se va îmbunătăți. Mulțumesc foarte mult! De la N.F. nu văd pe nimeni, așa că începem intervențiile spontane. Domnul Burter Balz. Ganz kurz. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc uh, raportoarei noastre. Iată, Consiliul încă n-a început discuțiile pe marginea subiectului acesta, iar uh, cu toate acestea, raportoarea noastră a dat dovadă de foarte multă ambiție venind cu acest proiect de raport. Consider că proiectul acesta de raport reprezintă o bază bună de discuție pentru viitor, uh, dar în același timp consider că acest proiect de raport trebuie să fie considerat a fi prima fază a discuțiilor. Doamna De Lange a subliniat până la urmă subiectele cu adevărat sensibile care trebuie să-și găsească o soluție. Din punctul meu de vedere, aceste subiecte sensibile sau printre acestea se numără func- caracterul funcțional al sistemelor și schemelor Uh, naționale de Garantare a Depozitelor, trebuie să vedem ce funcționează și ce nu funcționează. După aceea, uh, necesitatea reducerii uh, riscurilor înainte ca ele să devină sistemice. Avem nevoie de o mai bună înțelegere a efectelor și de o continuare a armonizării europene și, de asemenea, trebuie să înțelegem pericolul acela de tip moral hazard. Vor exista, bineînțeles, amendamente pe temele acestea, însă important e să înțelegem de la bun început că toate aceste teme sunt într-adevăr unele cu caracter politic și tocmai de aceea nu trebuie să ne precipităm în dezbaterea noastră. Bineînțeles, analiza comisiei uh, nu va răspunde la toate întrebările pe care le avem în ceea ce privește viitorul EDIS, Um, această analiză a Comisiei nu va încheia din punctul meu sau nu va înlocui din punctul meu de vedere o analiză de impact și de asemenea nu ne va oferi suficiente informații cu privire la ceea ce funcționează la nivelul sistemelor de garantare uh, și a diferitelor scheme europene și uh, naționale. Prin raportul uh, său. Doamna raportoare intră, bineînțeles, uh, pe o nouă cale avem aici uh, două componente de coasigurare și mai apoi uh, asigurare de plină. Mi se pare o cale potrivită. Grupul pe care îl reprezint uh, o sprijină, bineînțeles, pe doamna raportor și sper din tot sufletul că împreună, în urma discuțiilor, vom ajunge la un echilibru perfect. Mulțumesc! Doamna Beres. Intervenție aproape fără microfon. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportoarei pentru uh, acest proiect de raport. E important ca Parlamentul European să fie într-adevăr un, un actor uh, în chestiunea aceasta și să vină cu o poziție clară, o poziție care să reprezinte până la urmă un punct de pornire a dezbaterilor. Regret însă faptul că această propunere pe care am așteptat-o atât de mult timp a fost uh, deja <laughs> difuzată sau distribuită unor jurnaliști și asta înainte ca europarlamentarii să-și aplece atenția asupra uh, acestui text. Da, bine, nu e neapărat important. Important este să înțelegem că abordarea propusă de către raportoare este o abordare poate de jos în sus. Uh, Asta în timp ce ideea Uniunii Bancare mergea în sens contrar mai uh, degrabă. Haideți să vă explic. În momentul în care am creat mecanismul Uniunii Bancare, exista o viziune banc uh, globală cu privire la uh, ceea ce ar trebui să fie cei trei piloni ai acestei uniuni. Ne-am dat seama că în momentul în care vine vorba de pilonul 3, apar o serie de temeri la nivelul statelor membre. Și pornind de la aceste temeri s-a încercat găsirea unei soluții. Dar mi se pare că mm, dacă pornim pe calea aceasta, avem um, sau ne confruntăm cu pericolul de a uita până la urmă ambițiile de fapt ale Uniunii Bancare. Deci ar putea să tratăm prin abordarea acestea, aceasta anumite probleme, dar să ratăm uh, ambiția globală pe care o aveam și anume aceea de a câștiga încrederea cetățenilor europeni prin oferirea acestora sau către aceștia a unui sistem care să dea dovadă într-adevăr de solidaritate europeană. Bine, vom încerca să, să punem, să schimbăm oarecum această, aceste neajunsuri prin intermediul amendamentelor. Mă bucur că, iată, termenul uh, de depunere a acestora a fost prelungit. Mă tem că în ceea ce privește sau în ceea ce privește actele delegate, acesta ar putea să, să până la urmă preia întregul uh, sistem, ar trebui să nu permitem lucrul acesta și după aceea uh, Uh, tare mă tem că în ceea ce privește uh, backstop-ul, la Consiliu nu se fac uh, progrese semnificative. Și pe tema aceasta, Parlamentul European ar trebui să fie tare vigilent. Dar în orice caz, mă bucur tare mult că, iată, ne apucăm de analizarea acestui dosar deosebit de important. Mulțumim, doamnă Perez. Urmează domnul Peter Simon. Mulțumesc, domnule președinte. În momentul în care am început dezbaterea cu privire la EDIS, la prima rundă de dezbateri, am spus clar că, din punctul meu de vedere, obiectivul nostru ar trebui să fie acela de a obține mai multă stabilitate în toate statele membre. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nimeni nu profită de un sistem global uh, uh, stabil, care însă are efect uh, negativ asupra stabilității uh, la nivelul statelor membre. Iată, doamna de Lange vine cu o uh, decuplare, o decuplare foarte importantă și care vine în acel loc uh, care permită Uh, funcționarea și pe viitor a schemelor de garantare a depozitelor uh, naționale care uh, dau dovadă, care sunt eficiente deja. De asemenea, Uh, se pune accent și pe solidaritatea europeană necesară. De fapt, cred că majoritatea dintre noi își doresc mai multă securitate, mai multă solidaritate la nivel european. Dar dacă mergem în de, ne aplicăm atenția la detalii, uh, ne dăm seama că mai există multe subiecte de discuție și, iată, îmi permit să adresez câteva întrebări și să fac și eu câteva uh, comentarii. Dacă Uh, pornind de la sistemul doamnei de Lange, apare într-un stat o problemă, o problemă care necesită utilizarea fonde, fondurilor din uh, oala europeană, nu doar din cea națională, se pune întrebarea cum anume putem uh, suplimenta fondurile acelea europene, cum anume putem uh, să umplem din nou oala, bugetul. Deci, cum am uh, putea să ne asigurăm că fondurile acestea europene pot într-adevăr să uh, garanteze um, uh, stabilitatea în orice moment. După aceea, în al doilea rând, dacă ne uităm la acea, acel nivel european european-național, uh, Uh, nu putem să nu uităm faptul că există state în care există mai multe scheme de garantare a depozitelor. Ce se întâmplă cu acestea? Devin și ele europene sau, sau rămân naționale? sau Ce se întâmplă cu ele pur și simplu? Încă o întrebare. În ce scopuri pot fi folosite fondurile? Doamna de Lange spunea, și mulțumesc pentru asta, că măsurile alternative trebuie să continue a fi posibile. Dar, dincolo de acest fapt, trebuie să ne asigurăm totuși că există instrumente viabile care să poată fi folosite în caz de criză. După aceea, trebuie să ne asigurăm că sistemele de garantare a depozitelor sunt folosite și în cazul în care uh, cu falimentul unei bănci uh, to- toate conturile trec în apanajul unei alte bănci. Important e ca și aceste costuri de transfer ale depozitelor și conturilor să fie acoperite. Uh, deci e important ca sistemul de garantare a depozitelor să fie folosit și pentru acoperirea acestor costuri. Toată lumea ar fi, din punctul meu de vedere, mulțumit de, de genul acesta de soluție și uh, clientul, până la urmă, ar, uh, ar putea uh, conta pe o despăgubire. Cu siguranță vor mai apărea și multe alte întrebări. Mă bucur, iată, și eu de prelungirea termenului limită de depunere a amendamentelor. Nu pot decât să spun că aștept cu nerăbdare viitoarele discuții cu raportoarea și cred totuși că suntem pe calea cea bună. Mulțumesc! Urmează domnul Toirer. Mulțumesc! Vreau să-i mulțumesc în primul și în primul rând doamnei raportor, care m-a surprins prin uh, proiectul ei de raport. De ce? Pentru că acest text uh, vine cu o mulțime de noi accente. Cred că dezbaterea noastră poate fi îmbunătățită tocmai datorită acestui uh, sau ca urmare a acestui proiect uh, de raport. Am dorit să iau cuvântul tocmai pentru că domnul Lambert adresa o întrebare directă colegilor din Germania. Ei, drept răspuns, aș vrea să-i spun domnului Lambert că întotdeauna problemele noastre au fost discutate dintr-o perspectivă europeană. Niciodată n-am avut o perspectivă uh, națională în dezbaterile noastre. În continuare trebuie să, să păstrăm aceeași pers- perspectivă. Dacă există pericole și într-adevăr există pericole în toate statele membre, ele trebuie să fie tratate, dar în discuțiile noastre pe tema aceasta trebuie să ne asigurăm că uh, dimensiunea europeană este uh, Uh, păstrată, este preponderentă în uh, reflexiile noastre. Pe parcursul acestor uh, reflexii vom decide dacă, într-adevăr, soluțiile europene sunt cele mai potrivite pentru fiecare problemă în parte. Să nu uităm că avem în tratatele europene principiul subsidiarității, de asemenea principiul uh, responsabilității și uh, pornind de la aceste principii, nu cred că mutualizarea este neapărat cea mai bună soluție cu putință. Deci trebuie să analizăm cu atenție situația existentă uh, și pornind de la această analiză vom veni cu uh, soluțiile cele mai potrivite, fie comunitare, fie nu. Mie mi se pare că soluțiile propuse de către doamna de Lange sunt cele potrivite. Există aici criterii potrivite, cât se poate declare. Uh, Um, experții, să nu uităm, uh, să nu uităm, uh, ne explică uh, de ani și ani de zile că obligațiile suverane neacoperite sunt, obligațiunile suverane neacoperite generează o mulțime de pericole, pericole. Asta se întâmplă în continuare. Obligațiunile de genul acesta mm, facilitează până la urmă speculația. Dacă vom reuși să includem în acest dosar și aspecte de genul acesta, consider că vom avea o nouă bază de dezbatere. Vă rog, uh, în încheiere, să nu veniți cu argumente naționale, vă rog să priviți totul dintr-o perspectivă europeană. Uh, după aceea să nu uităm de proporționalitate, bineînțeles, și aceasta ar trebui să aibă un rol de jucat. Măsurile trebuie să fie proporționale Trebuie să ținem cont de structurile deja existente și ajunse la maturitate. De fapt, propunerea pe care o discutăm în momentul de față, tocmai la lucrul acesta se referă um, și anume la faptul că structurile eficiente existente deja la nivel uh, uh, național trebuie să fie sprijinite și nu distruse, iar în locurile în care nu există astfel de uh, structuri naționale, ele trebuie să fie create, să pune problema acum dar în orice caz ele sunt necesare dacă e ca depozitele europenilor să fie garantate într-o manieră eficientă. Mulțumim, domnule Teurer. Dacă nu există alți uh, colegi care, să, care doresc să ia cuvântul, îi dau din nou cuvântul raportoarei. Mulțumesc. Le mulțumesc și colegilor care, iată, au vorbit despre caracterul sensibil al acestui uh, dosar, caracter sensibil care însă nu uh, uh, împiedică dezbaterile deschide, deschise. Dezbaterile acestea deschise ne vor ajuta, zic eu, să mergem înainte. Da, tra- transferul acelor uh, conturi da, ar putea fi acoperit de uh, sistemul acesta de garantare, dar doar în cooperare strânsă cu uh, sistemele naționale. Mulțumesc tare mult pentru, gen- pentru comentariul făcut pe tema aceasta. Haideți să spun câteva cuvânt, cuvinte despre prietenii noștri din mass media care și-au făcut treaba și au obținut uh, Iată detalii uh, importante cu privire la raport. Nu mi-a plăcut însă degetul um, arătat spre mine sau uh, vina care mi-a fost atribuită de către coordonatorul socialist. Dacă mă uit la versiunile care au ieșit în presă, îmi dau seama până la urmă că aceste versiuni sunt vechi, chiar cu 10 zile mai vechi decât uh, versiunea pe care am prezent, v-am transmis-o eu. Uh, cei dintre dumneavoastră care ați uh, citit uh, diferitele versiuni, cele mm, găsite în presă și cele pe care și cea pe care v-am transmis-o, veți vedea că există diferențe de nuanță. Dacă Uh, în presă formulările sunt mai uh, acide, în uh, textul pe care vi l-am supus atenției formulările sunt mai nuanțate. Deci, nu știu cum a avut loc această scurgere, dar oricum informațiile erau uh, deja de domeniul trecutului. Dar totuși nu apreciez uh, vina atribuită mie de către socialiști. Acum, uh, Trecând la celelalte subiecte, analiza comisiei într-adevăr este importantă, va trebui să fie inclusă în reflexiile noastre. Vom vedea cum anume vom reuși să o facem. La punctul 4 sau la pagina 4 se spune în această analiză că fondurile mutualizate sunt mai uh, sunt, ar putea fi o soluție creditele uh, până la urmă ar fi mai slabe decât garanțiile. Nu spun eu asta, ci spune Comisia. Deci, uh, iată, până și Comisia și noi suntem de acord cu lucrul acesta că uh, Uh, spune că um, acest uh, sistem ar trebui să fie unul cât mai um, solid cu putință, dar haideți să fim serioși, acest uh, EDIS nu va elimina toate temerile legate de Uniunea noastră bancară. Uh, dar Uniunea Bancară trebuie să fie, într-adevăr, uh, fin, finalizată. Dar totuși să fim realiști în ceea ce privește acest sistem. După aceea, uh, domnul Lambert vorbea despre cât de potrivită este cea de-a doua fază uh, în cazul marilor bănci haideți să fim serioși. Băncile acestea mari oricum nu vor intra în insolvență, ci vor trece la rezoluție. Deci nu, nu se pune problema acestora. Dar oricum vom mai discuta despre subiectul ăsta. Mă bucur tare mult că s-a rezolvat problema termenor, termenului limită de punere, de depunere a amendamentelor. Raportorii din umbră sunt încântați, toată lumea se bucură. Dar, uh, încă o dată, sistemul pe care îl propun eu nu este mai slab decât cel propus de către comisie. Nici pe departe. Nici pe departe. Procentul de 0,8% rămâne acolo. Eu propun această defal- defalcare de 0,4% la nivel, eu, ă, nivel european și 0,4% la nivel național. Până la urmă, lucru este sau lucrurile stau la fel pentru dependenți. Sau, domnule Papademoles, spuneți uh, prin, sau sugerați prin criticile dumneavoastră că cei 0,4% pe care îi, prefer, pe uh, îi uh, prevăd pentru partea națională nu ar putea fi îndepliniți de către statul dumneavoastră? Asta da, ar fi o, uh, o problemă. Deci eu nu ating Uh, procentul de 0,8. Eu însă încerc să defalchez responsabilitățile și să le atribui la nivel european și la nivel național, pentru că doar prin cumularea acestor uh, competențe uh, sistemul ar putea funcționa. Unii, ar putea, unii vorbesc despre moral hazard, alții nu, dar în orice caz, ideea e ca sistemul acesta să fie unul uh, uh, al solidarității europene, dar și al responsabilității naționale. Acum, uh, ca reacție la cele spuse de colegul de la socialiști, uh, Dați-mi voie să spun că uh, în momentul în care dumneavoastră vorbiți despre nivelul uh, național, nu trebuie să uitați că 100% din problemele care sunt vizate de acest sistem trebuie să fie și pot să fie rezolvate atâta timp cât discutăm și stabilim care sunt responsabilitățile, competențele nivelului național și ale celui uh, european. După aceea, Silvi, într-adevăr, cadrul privind insolvența este unul tare sensibil. Uh, e greu uh, și acum uh, că le avem în mâinile ministri, miniștrilor de finanțe. Ar fi mult mai greu dacă ar intra și în, uh, în apanajul miniștrilor de interne și a celor de, ai justiției. Dar uh, toți experții spun că insolvența este una dintre soluții. Tocmai de aceea am menționat uh, termenul acesta. Nu am venit cu o listă de condiționalități exhaustivă. Am venit cu o listă de condi uh, condiționalități relevante în contextul uh, EDIS și cred că pe această listă insolvenția nu are voie să lipsească. În ceea ce privește reducerea riscurilor, întrebai Silvii dacă totul se va uh, desfășura așa în paralel sau va fi, se va desfășura în cadrul sistemului. Ori, vreau să-ți spun că Iată, sistemul acesta pe care îl propun ne oferă posibilitatea de a avea acea lichiditate de plină care să ne ofere uh, o soluție în caz de nevoie, care să ne ajute să rezolvăm problema în caz de nevoie. După aceea, domnul uh, Zile vorbea despre uh, ce se întâmplă cu uh, multiplele CD, SGD-uri. Da, domnia s-a părăsit sala, prin urmare vom discuta despre lucrul acesta în bilateral. Au mai existat și alte întrebări. Sunt absolut convinsă că vor mai exista și mm, alte dezbateri pe tema aceasta. Le aștept cu nerăbdare. În orice caz, vă mulțumesc. Uh, sunt și eu conștientă că acest proiect de raport este doar începutul. începutul. Mulțumim, doamnă de Lange. Într-adevăr, e doar începutul. Uh, mult succes pe viitor. Doamnă de Lange, n-ați cerut uh, sau n-ați întrebat comisia dacă dorește să intervină? Domnul președinte, nu știu în ce măsură comisia este interesată de o posibilă intervenție. Nu, nu este interesată, prin urmare nu-i dăm cuvântul. În orice caz, dați-mi voie să vă spun că în ceea ce privește Uniunea Bancară, 16 decembrie uh, noul termen de depunere a amendamentelor, 12 ianuarie discuția amendamentelor, 25 ianuarie vot în comisie și votul în plen Uh, va avea loc la a doua sau în a doua sesiune plenară din uh, martie. Deci asta pentru Uniunea Bancară. În cazul EDIS, uh, termenul de depunere a amendamentelor tot 16 decembrie, vom discuta pe 25 ianuarie amendamentele în comisie, vom vota în comisie la o dată pe care o vom stabili ulterior. Și nu în ultimul rând, vă anunț că peste jumătate de oră coordonatorii se vor întâlni cu președintele EBA. Întâlnirea aceasta va avea loc în sala aceasta. Ședința se suspendă acum. Ne reunim la 12 uh, și 15.